și domnilor, bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Primul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi este unul care va deveni din ce în ce mai important din punct de vedere politic și anume politica industrială și ce rol va juca aceasta în Europa pe viitor. Avem în lucru un raport uh, din proprie inițiativă în acest sens pe marginea căruia am vrut să avem astăzi un prim schimb de opinii. <clears throat> Permiteți-mi să-l salut și pe domnul Surec, director general în cadrul Direcției Generale Întreprinderi și Industrie. Și plec de la premisa că dânsul va participa activ la dezbaterea noastră. Dar mai întâi va avea cuvântul raportorul, domnul Lange, și pe care îl rog să ne facă o scurtă introducere în această tematică. Dankeschön. Äh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colege. Politica industrială a ultimilor ani mi-a arătat că concentrarea asupra unei politici industriale coordonate în Europa uh, nu prea a devenit realitate în toate domeniile s-a subliniat deseori competitivitatea la modul general și s-au structurat uh, reglementări în acest sens, însă nu a prea existat o politică industrială strategică. Iar acum, în contextul uh, crizei financiare și economice, s-a modificat ceva și pe bună dreptate. Și pe... Căci, într-adevăr, valoarea adăugată are loc în producție și 22% din valoarea adăugată se creează în industrie, la fel două treimi din exporturile Europei constituie bunuri industriale. Și de aceea cred că trebuie să aducem în centrul politicilor noastre consolidarea acestui domeniu industrial și de aceea salut faptul că una dintre liniile directoare din strategia UE 2020 o constituie politica industrială, ceea ce este un aspect nou uh, care nu fusese formulat uh, atât de explicit în trecut. La fel de clar este și faptul că ne aflăm în fața unor provocări importante atunci când este vorba de politica industrială, datorat uh, evoluțiilor din ultimii ani. Constatăm că presiunea globalizării asupra politicii industriale sau domeniului industrial din Europa a crescut simțitor. Piețele de creștere există preponderent în alte regiuni din de pe glob și, bineînțeles, și deciziile investiționale se concentrează într-acolo și de aceea trebuie <clears throat> să încercăm să păstrăm nucleul industrial din Uniunea Europeană. Constatăm că există legături globale mult mai strânse, de exemplu în așa numitul Global Engineering, Există un mai mare accent asupra cunoașterii în politica industrială și nu te poți uh, afla la, în fruntea acestor evoluții decât dacă există un, uh, o legătură strânsă cu comunitatea științifică. <clears throat> Apoi, Desigur, ne mai confruntăm și cu provocarea ecologică și cum anume ne putem moderniza industria în contextul provocărilor climatice, pe fundalul obiectivelor pe care le-am formulat în toamna anului 2008 aici se încadrează și provocarea de a produce uh, cu o utilizare mai redusă a resurselor, ceea ce aduce și un plus de competitivitate. Nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont și de schimbările demografice. Pentru că profilul de cerințe uh, Uh, se modifică în acest uh, context, dar ne confruntăm și cu întrebarea cum anume vom asigura destule resurse umane pentru viitor și constatăm lipsa unor anumite calificări deja de pe acum. Și bineînțeles, aici trebuie să ne referim și la chestiunea urbanizării din ce în ce mai pronunțate în Europa, ceea ce duce la provocări de ordin logistic și face ca și procesele de producție să se confrunte cu noi provocări. Așadar, necesitatea unei modernizări a politicii industriale în contextul acestor noi provocări nu este o misiune ușoară. Și, stimați colegi, problema politicii industriale europene mai se leagă și de cooperarea prea redusă pentru că există statele care acționează, există Comisia Europeană care intervine și eu consider că nu, este, nu există suficientă cooperare. De aceea decizia Consiliului de la 1 martie mi se pare una foarte bună și anume de a încerca să se treacă de această concurență între statele membre. Mă întreb cum anume s-ar putea face acest lucru, eventual prin mobilizarea articolului 173 pentru a elabora linii directoare și principii comune. Se prea poate să uh, elaborăm o strategie foarte bună, dar care să nu poată fi aplicabilă și să ducă astfel la evoluții <clears throat> contradictorii în Uniunea Europeană. De aceea, uh, dragi colegi, cred că avem nevoie de o nouă abordare integrată pentru politica industrială în Uniunea Europeană, integrat însemnând, pe de o parte, ca pozițiile comune din diferitele domenii de politică să fie mai clar definite, pentru că deseori am constatat că diferite domenii de politică, fie că e vorba de politica ecologică sau politica economică, nu au fost coordonate cu politica industrială și, în al doilea rând, integrat înseamnă și implicarea diferitelor actori de pe scena politicii industriale. Și dacă mai analizăm ce măsuri sunt necesare, cred că, în primul rând, trebuie să dezvoltăm în mai mare măsură lanțul industrial, să promovăm inovarea și să concentrăm la un loc aplicarea acesteia. În multe domenii avem rezultate foarte bune în cercetare și cu proiecte de demonstrație foarte bună, dar comercializarea acestui lanț de inovație, pentru ca aceste inovații să devină obiectul uh, proceselor industriale și să creeze locuri de muncă, uh, acest aspect lipsește. Cred că aici trebuie să facem mai mult, astfel încât know-how-ul care se generează în Europa să constituie un beneficiu și pentru politica industrială. Și aici mă refer la noi tehnologii, precum ar fi și nanotehnologia. În al doilea rând, deficiența resurselor. Începând din 1960, productivitatea muncii a crescut de 4 ori, iar uh, procentul uh, de costurilor cu personalul um, <clears throat> a, a scăzut cu o pătrime, însă cel al resurselor doar s-a înjumătățit. Și de aceea cred că trebuie să sporim eficiența resurselor atât din punct de vedere al energiei consumate, dar și a utilizării resurselor ca atare. Și încă un aspect, dragi colegi, per ansamblu, materiile prime la nivel mondial sunt limitate, asta știe toată lumea, iar cei care se bat pentru aceste resurse au devenit mai mulți. E suficient să ne uităm spre China. Și de aceea uh, aceste resurse se vor împuțina pe viitor, iar prețurile vor crește. De aceea această necesitate de a utiliza mai eficient resursele și de a ne concentra asupra proceselor de reciclare. În al treilea rând, am convingerea că ar trebui să observăm mai cu atenție interesele sectoriale ale industriei. Au um, existat uh, mai multe abordări din partea sau inițiative din partea Comisiei, în acest sens cum ar fi CAR Sinus 20, STAR Sinus uh, Task Force ICT, dar Direcționarea strategică nu a fost uh, întotdeauna prea clară, a fost vorba de tot felul de platforme de discuție și nici aplicabilitatea nu a reieșit foarte clar. De aceea, cred că trebuie să vedem care sunt interesele uh, sectoriale și plecând de la acestea să elaborăm o politică coordonată pentru a declanșa astfel sinergii și aduce mai departe aceste sectoare. Chestiunea domeniilor de activitate regionale trebuie de asemenea să revină în prim plan, pentru că există, desigur, nuclee industriale regionale care, printr-o interconectare cu comunitatea științifică, pot să crească. Și aici un punct esențial, promovarea uh, acestei legături mai strânse între industrie și știință și avem destule exemple în Uniunea Europeană care trebuie uh, promovate pentru ca decizia investițională să fie pentru Europa. Și un ultim domeniu, dragi colegi, la care aș dori să mă refer, este anticiparea schimbării. E clar că Ținând cont de aceste provocări, uh, sectorul industrial se va schimba, se va transforma. Există supracap supracapacități, iar acestea, desigur, vor uh, fi supuse unui proces de transformare și nu avem voie să folosim cuvântul dezindustrializare și trebuie să vedem cum anume să abordăm aceste chestiuni, fie uh, în uh, noile state membre, unde această problemă este de actualitate, dar și, um, și industria auto, de exemplu, în uh, vechile state membre. Fondurile structurale oferă un instrument aici, dar cred că și acest proces de restructurare trebuie să fie mai în centrul atenției noastre, de aceea, încă o dată, cum putem avea o politică industrială adecvată pentru a asigura calificările necesare pe viitor, dar având de a face pe viitor cu o economie bazată pe cunoaștere, educația trebuie să <clears throat> fie în prim plan și veți înțelege ca social-democrat acest lucru nu poate să devină realitate decât uh, dacă lucrătorii vor fi implicați în așa fel încât și ei să aibă un beneficiu de pe urma evoluției industriei pe viitor. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, Aș da acum cuvântul Comisiei pentru ca și uh, Comisia să ne prezinte ideile în sale în acest sens. Voi încerca să vă prezint pe scurt uh, ideile pe care ni le-am făcut la nivelul Comisiei. Sunt recunoscător pentru faptul că acest subiect al producției de mărfuri și industriei eh, revine într-un fel în actualitate. Eh, nu a existat o direcție generală care să poarte denumirea industrie, dar iată că acum de 5 ani avem această direcție generală care eh, se ocupă de problemele specifice. Iar situația economică actuală, criza actuală, se reflectă și asupra producției de mărfuri și asupra industriei construcțiilor, ceea ce a dus la reducerea cu o cincime a producției industriale pe parcursul unui singur an. În clipa de față, ne aflăm într-o etapă în care se pare că această tendință este în scădere, cu alte cuvinte că lucrurile se îndreaptă și sperăm că această dezvoltare să fie una și această evoluție să fie una durabilă. Rămâne o realitate că producția de mărfuri trebuie să se afle în centrul activității economice și trebuie să se bucure de atenția cuvenită de o strategie cuvenită. Problema competitivității industriei noastre în ultimii ani nu s-a aflat în centrul atenției noastre. Mai degrabă ne-am concentrat pe efectele negative asupra mediului înconjurător pe care le are producția industrială și în felul acesta nu s-a aflat în centrul atenției preocuparea de a rămâne competitivi pe plan mondial trebuie să ne reorientăm în clipa de față. La nivelul Comisiei, ne-am uh, străduit să uh, descriem cât mai am anunțit starea de fapt în diversele sectoare industriale, să vedem care este tendința pe termen lung și care este influența crizei asupra acestor sectoare și care sunt dificultățile principale care apar în aceste sectoare care sunt tendințele evoluției, unde trebuie să intervenim cu o susținere pentru o ă, restructurare fericită a sectoarelor. Și am constatat diverse fenomene interesante. Numărul 1. Conceptul de sector a, nu prea mai are rost, pentru că Uh, sectorul se identifică în esență cu produsul finit, dar nu descrie procesul de producție propriu-zis. Dificultățile pe care le, a le-a avut industria automobilistică prin uh, prăbușirea piețelor de desfacere, uh, s-au regăsit și în industria chimică, în industria metalurgică, în electronică, pentru că a existat uh, de fapt o legătură, uh, o complexitate a produsului. Această industrie uh, își procura diversele elemente, componente din diverse sectoare. Deci dacă vorbim despre sectorul industria autovehiculelor, eh, de fapt nu reușim să definim clar domeniul de activitate. Iar acest lucru este valabil și pentru celelalte sectoare. Industria eh, nu eh, are locuri de muncă doar pentru personal slab calificat exist, a existat din acest punct de vedere și o altă evoluție, deci nu forța de lucru slab calificată este definitorie pentru industrie, ci din potrivă forța de muncă înalt calificată. Pentru că uh, a scăzut uh, desfacerea produselor cu 20%, în același timp însă uh, scăderea la nivelul uh, forței de muncă a fost doar de 12%. Este uh, necesar un timp mai mare pentru reorientarea profesională a personalului. Deci există evoluții cu un impact sever asupra forței de muncă, de pildă. Alt aspect am ajuns la concluzia că nu are rost să te concentrezi strict pe sectoare, ci că trebuie să uh, ai un fel de arc asupra sectoarelor. Și tendința noastră a fost să facem o analiză pe 30 de sectoare diferite. După aceea să vedem care sunt elementele comune din punct de vedere pozitiv și din punct de vedere negativ în următorii 10 ani jumătatea uh, inginerilor care lucrează acum în domeniul industrial vor ieși la pensie. Dar uh, conform cifrei studenților și calificărilor actuale la universitățile tehnice, nu vom putea să suplinim această forță de muncă decât cu un sfert deci, ă, fenomenul nu se va rezuma la un singur sector, ci la multe sectoare. Similar stau lucrurile în ce privește legislația în domeniul mediului, în politica inovațiilor. Tocmai aceste provocări, aceste fenomene am încercat să le depistăm, să facem o analiză de ansamblu, să elaborăm o strategie coerentă care după aceea să se reflecte, să se regăsească în diversele domenii. Și câteva din aceste uh, abordări ale Comisiei uh, Uh, deja sunt cunoscute doar în felul acesta, de pildă în domeniul CARS 21 uh, se cunosc rezultatele concluziilor comisiei și vom putea să aplicăm rezultatele acestor analize Eh, inclusiv în industria autovehiculelor, în politica noastră vis-a-vis -vis de resurse, să avem o abordare de ansamblu. Deci noi la nivelul Comisiei nu putem spune vor fi cinci sectoare care vor fi determinante în viitor. Pentru noi contează mai mult să avem un loc de muncă sigur productiv care să facă față concurenței, indiferent în ce sector industrial se va afla acest loc de muncă. Și împărtășesc și eu, ca și raportorul, ideea că linia principală a provocărilor este inovația în combaterea schimbărilor structurale negative, în felul acesta vom putea face față provocărilor viitorului. Noi nu trebuie să comentăm istoria, ci trebuie să configurăm viitorul pe baza experiențelor istoriei. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Doamna Grostet are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață avem o dezbatere care este deosebit de interesantă în legătură cu o problemă esențială pentru Uniunea Europeană, pentru că ne aflăm în contextul unei grave crize economice și am uh, înregistrat pierderi în industria europeană este important să salvăm ceea ce încă mai există și să stimulăm dezvoltarea unor noi sectoare pentru o industrie modernă a Uniunii Europene. Ceea ce este important este să nu ne imaginăm politica industrială europeană doar în context contextul preocupărilor pentru o economie verde. Noi toți am spus să salvăm uh, economia Uniunii Europene prin inovare și prin ecologizarea industriei. Dar cred că asta nu este suficient. Avem uh, un volum mare al industriei tradiționale, manufacturiere, care trebuie salvată. Domnule director, noi știm că Comisia ne va transmite în curând un uh, comunicat. De altfel, pe 13 octombrie anul acesta așteptăm uh, uh, această comunicare din partea Comisiei. Ne-ați spus că abordarea poate că a fost mai puțin sectorială. Eu rămân convinsă că trebuie să avem, bineînțeles, o abordare orizontală, transversală, dar nu nu trebuie să renunțăm la abordarea sectorială. Politica industrială este transversală pentru că ea conservează și politica comercială, aspecte legate de concurență, de inovație, de know-how de politică pentru protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice. Nu putem să ne imaginăm dezvoltarea politicii europene industriale fără să avem în vedere această întrepătrundere și rețelele care se creează. Există probleme de finanțare care vor eh, rămâne o problemă uh, esențială. În clipa de față ne aflăm într-o criză financiară. Poate că va trebui să uh, căutăm alte surse uh, de finanțare vom avea discuțiile pe marginea bugetului, să vedem și unde vor trebui să existe subvenții, cum să ne imaginăm programul cadru pentru cercetare. Definirea mecanismului financiar va trebui să uh, aprofundeze utilizarea modului de finanțare a întreprinderilor, capitalul pentru uh, riscuri, garanțiile uh, și aș vrea să știu, domnule director, care sunt uh, opiniile dumneavoastră în legătură cu aceste probleme. Iar când vorbim despre această rețea industrială, trebuie să ne gândim că nu este vorba doar de marea industrie europeană, pe care trebuie să o susținem. Dar există și IMM-urile care uh, constituie o bază pentru industria europeană. Cum putem susține IMM-urile? Cum putem să le facilităm accesul la financiare, finanțare chiar uh, prin uh, eventual programul cadru pentru cercetare? pentru că trebuie să stimulăm rolul IMM-urilor în economia noastră și să le facilităm îndeplinirea sarcinilor. Concurența trebuie să fie liberă. Este o idee care trebuie să fie păstrată. Trebuie însă să aplicăm și principiul reciprocității. Nu trebuie să permitem o concurență nereciprocă, lipsită de fair play, care să se încetățenească în economiile noastre. Și trebuie să ne gândim și la relația cu statele terțe din afara Uniunii Europene. Aș vrea să știu care sunt măsurile concrete pe care și le propune Comisia din acest punct de vedere pentru a nu fi dezavantajați pe plan global. Uniunea Europeană este singura regiune din lume în care există un control asupra subvențiilor de stat. Ce vă propuneți dumneavoastră pentru a nu penaliza tehnologia uh, generică, de pildă industria semiconductorilor? Pentru că noi în alte țări există un mare uh, sprijin din partea statului pentru industrie. La noi este, uh, din acest punct de vedere, un control foarte sever. Care sunt pozițiile dumneavoastră în ce privește standardizarea? Uh, iar această sintagmă made in, cum va putea să fie apărată vis-a-vis -vis de concurența globală? există atâtea um, poveri administrative, um, inclusiv în ce privește cercetarea, dezvoltarea. Ar trebui să acordăm uh, o prioritate tehnologiei verzi, dar uh, nu doar atât. În ce privește accesul la materia primă. Raportorul nostru a menționat această problemă. Este de asemenea importantă. În ce privește materialele rare. Uniunea Europeană nu dispune de resurse proprii. Dacă ele există, ele sunt foarte limitate. Din acest punct de vedere, există amenințări pentru viitor. Ce gândiți dumneavoastră să faceți pentru a stimula cercetarea, pentru a substitui pe viitor uh, aceste materiale rare. China, de pildă, um, are o politică de-a dreptul agresivă în clipa de față față de Africa pentru a se implanta cât mai bine în această în a, regiune. Uniunea Europeană ce va face în acest context? Iar uh, în ce privește economia verde, cum uh, putem integra automat preocupările noastre de mediu în deciziile pe care le luăm. De pildă în legătură cu uh, scurgerile, pierderile de carbon din perspectivă globală. Sunt convinsă că este un șantier imens de lucru în acest domeniu, dar uh, noi trebuie să combatem criza prin care trecem pentru ca Uniunea Europeană să nu fie doar un continent al serviciilor, ci un continent care își salvează și industria. Mulțumesc! Mulțumesc, colegul Chakimakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru această prezentare foarte amplă, dar mulțumesc și domnului Zurek, pentru că au fost câteva idei uh, cât se poate de rezonabile uh, pe care le-ați marcat, astfel ca uh, industria să aibă un aport mai important trăim într-o lume globalizată în care lucrurile se schimbă foarte repede și trebuie să ne concentrăm foarte mult pe sectorul economic și pe industrie. Ceea ce ne fortifică pe noi este că cei care dispun de un nucleu industrial au fost locomotiva care a tras după ea restul economiei europene, salvând-o, scoțând-o din criză. Aceasta a fost experiența pe care deja o cunoaștem din istorie. În plus, ă, avem de a face cu concurenți pe plan mondial care au strategii foarte clare și uh, chinezii, în plus, își combină strategiile pe termen lung cu acțiuni foarte rapide, decizii foarte rapide. Să nu riscăm să uh, venim uh, cu soluții după 20 de ani. Am avut un coleg din Statele Unite prezent ieri în mijlocul nostru și el s-a pronunțat pentru o inițiativă a Statelor Unite în ce privește administrarea resurselor naturale într-un fel pentru a contracara uh, atitudinea agresivă de a acapara piețele de materii prime uh, de pe glob pe care o manifestă în clipa de față China. Eu cred că trebuie să vorbim cât se poate de deschis despre aceste probleme. Subiectul o vreme a fost tabu. Știu că în Germania au existat discuții, în Germania uh, în care spuneam uh, problemele industriale vor fi reglementate de către piață. Nu, uh, piața singură nu va reuși să reglementeze lucrurile așa cum ne dorim noi. Doamna Grostet a spus foarte clar, este nevoie de coerență și ceva. Uh, trebuie să învățăm din Franța. Acolo există um, ideea de campion Uh, franceze. bine, noi trebuie să avem campioni europeni în domeniul industriei. Nokia este un exemplu uh, uh, care pe noi europeni ne-a ajutat să ocupăm o poziție de frunte. Inițiativele guvernului finlandez atunci au fost esențiale. Trebuie să îi întărim și pe cei puternici. Și uh, mi-e teamă că până acum în trecut uh, Comisia nu a acționat coerent în acest domeniu. Dacă ne gândim la industria automobilistică, aici există un sector, haideți să folosim totuși acest concept, în care europenii uh, au o poziție de 86% din ceea ce apare pe piață în domeniu. Ei bine, în domeniul premium, Comisia a făcut propuneri care ar fi dus competiția la un eșec. Ar fi fost soluții ad absurdum. Eu știu că la nivelul comisiei au acționat forțe care ar fi distrus aceste elemente puternice ale industriei europene, mai ales în ce privește vehiculele ușoare. Aș vrea ca la nivelul comisiei să se lucreze mai coerent și ă, aici, în Parlament, câteodată am ajuns la puncte de vedere comune de la uh, dreapta aproape extremă până la stânga extremă, când era vorba de apărarea unor interese europene. Și la nivelul Comisiei trebuie să se întâmple acest lucru, altfel nu vom putea să promovăm industria europeană. Domnule președinte, știu că trebuie să am o intervenție mai scurtă. S-a vorbit despre situația uh, pe piața muncii, despre uh, forța de muncă, calificarea ei, despre ingineri. Păi ia să ne gândim, la Aachen, de pildă, există foarte mulți studenți chinezi. Sunt, aș spune, cete întregi de chinezi pe care, armate de <laughs> tineri studenți chinezi pe care îi calificăm noi. Le face plăcere să studieze la noi, după aceea se întoarcă se întorc în China. Pe, ă, ar trebui ca o parte din ă, viața lor profesională totuși să și o desfășoare la noi dacă noi îi calificăm și avem criză în acest domeniu de specialiști. Trebuie să ne schimbăm politica din acest punct de vedere față de forța de muncă imigrantă. Trebuie să ne gândim uh, că există o legătură pe piață și între micile întreprinderi și marile întreprinderi. Iar în ce privește brevetele, trebuie să fim atenți ca uh, uh, să uh, nu avem de suferit vis-a-vis -vis de politica americană care uh, are conceptul primul venit, primul servit. De asemenea, există un risc dinspre China în ce privește brevetele, să nu ne lăsăm striviți vă vom susține pentru uh, obținerea, impunerea unor brevete europene, pentru că altfel cele mai bune rezultate ale cercetării noastre nu vor putea să fie fructificate. Știu că dumneavoastră doriți să stimulați politica inovațiilor. Și Ultima idee. Trebuie să gândim lucrurile mai strategic. Colega Grostet a vorbit despre industria semiconductorilor. Cine nu uh, va reuși, uh, va dispărea. Să vedem care vor fi tehnologiile cheie pe plan global pentru a putea avea o competiție de succes pe plan global am creat pericole pentru evoluțiile tehnice euro europene în ultimii ani. Sperăm ca această tendință să dispară și să ne înscriem cu toții pe calea cea bună. Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi. Mai avem 15 minute la dispoziție. La ora 10 va trebui să începem cu voturile și mai sunt 10 colegi înscriși pe lista vorbitorilor. Dacă uh, veți avea intervenții scurte, uh, vă uh, voi da voie să vorbiți cu toții. Nu mai multe un minut. Vă rog să mă înțelegeți, doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat că um, politica industrială va influența foarte mult redresarea economică a Uniunii Europene 18% din locurile de muncă sunt asigurate de sectorul industrial și trebuie să ne gândim întâi și întâi la competitivitatea Uniunii Europene. Uh, conform ultimelor statistici, Uniunea Europeană a asigurat 27% din producția mondială de automobile, 30% din producția mondială în domeniul uh, produselor chimice, 38% în domeniul construcțiilor de mașini, și a fost pe locul doi în ceea ce privește construcția de aeronave civile și pe locul trei în domeniul industriei farmaceutice. Iată deci că avem competențe pe care trebuie să le păstrăm și să creștem, să păstrăm competitivitatea Uniunii Europene. Vreau însă să mă refer la noile state membre. Din păcate, așa cum spunea și colegul Lange, în ultimii ani au suferit aceste state o politică de dezindustrializare. Există tradiție industrială în aceste state, există competențe și de, a, de aceea cred că o atenție deosebită ar trebui acordate, revi, acordată revigorării industriei în aceste state. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez se referă la industria ICT. Nu putem trăi în secolul 21 fără o industrie dezvoltată ICT. Mulțumesc! Ganz Dankeschön, Frau Trautmann. Mulțumesc, doamna Trautmann. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare adresată domnului director, pentru că avem o misiune a comisiei noastre în Spania, Joint Research uh, la Sevilla, și vom face un studiu pentru industria creatoare în domeniul locurilor mun- de muncă locurile de muncă verzi sunt esențiale, industria are o contribuție esențială în acest domeniu, dar în același timp este nevoie de o forță de muncă înalt calificată. Să vedem în ce moment ea va fi accesibilă. Am vorbit deja despre situații în uh, ce privește tehnologia informațiilor și comunicării. În programul cadru pentru cercetare avem acțiuni uh, prevăzute și mici programe de cercetare astfel încât să uh, putem face creșteri bugetare, să vedem care vor fi echipele de cercetători care să ne ajute să ne um, aplicăm standardele și uh, inclusiv uh, în tehnologiile importate. Încă două elemente. În ce privește banca de investiții, uh, Cred că va fi uh, foarte important să uh, avem o localizare și o relocalizare a activității pe baza unor uh, proiecte corespunzătoare și Comisia Europeană trebuie să le elaboreze. Nu trebuie să avem o atitudine naivă vis-a-vis -vis de competitorii noștri mondiali. Maria Cucet. Mulțumesc, doamna Maria Cucet. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că prezentarea raportorului și prezentarea domnului, domnului Zurek a fost foarte interesante și au acoperit mai mult sau mai puțin toate elementele importante. Doar un singur lucru a rămas, care cred că ar fi trebuit să se găsească în acest raport, și anume industriile culturale. Știți că acestea au o contribuție la, considerabilă la PIB-ul european. Este vorba de un sector care are specificitatea sa, e industrie și cultură în același timp. Și trebuie să ne gândim la abordarea pe care o vom avea în acest sector. Este unul dintre puținele sectoare care în momentul de față a fost mai puțin afectat de criză. Așadar, are un cuvânt greu de spus în uh, ceea ce privește inovarea. Mulțumesc, domnul Gherec. Este un subiect foarte ambițios. Trebuie să vă spun că îl invidiez pe domnul Lange pentru că poate să se ocupe de acest subiect. Întrebarea de principiu care se pune în acest context este următoarea. Ce ar trebui să dovedească, de fapt, această activitate? Care este teza principală și ce o susține? Eu văd aici două teze. În primul rând, una mai pasivă, adaptarea politicii industriale la provocările globalizării. Asta ar fi prima fază. Factorul principal în uh, legătură cu activitatea OMC și a concurenței care nu este întotdeauna loială, ei bine, Europa trebuie să-și protejeze piața, cred eu. Aceasta este prima teză, pasivă, prima abordare. A doua, abordare activă, configurarea politicii industriale printr-un nou model de consum. Trebuie să căutăm soluții noi, trebuie să ne gândim la informatizare, Trebuie de asemenea să ne gândim și la utilizarea resurselor pe viitor. Pentru că uh, tehnologia materialelor și tehnologia verde sunt foarte importante. Mulțumesc, Paul Rubiș. Mulțumesc, domnule președinte. Politica industrială este o provocare, mai ales în această era a încălzirii globale. Am avut o discuție foarte intensivă privind uh, creșterea emisiilor de dioxid de carbon. Întrebarea mea se referă la licitațiile, la uh, comercializarea emisiilor de dioxid de carbon. E, am primit o propunere de la doamna comisar Hedegaard care prevede impozitarea produselor uh, cu emisii mari de CO2. Produsele globale care se vând în Europa ar putea să fie taxate astfel, astfel încât Uh, să avem uh, un uh, procent de, 50 la, de 15% care să se adauge la prețul acestor produse. Cred că în această perioadă de criză este o posibilitate de a crește capitalul de risc. Avem o problemă foarte mare între bănci și miniștrii de finanțe se găsește industria și sigur că producția, producția și serviciile sunt uh, un domeniu în care nu este suficient capital. Avem nevoie de o creștere de capital de aproximativ 20% din partea uh, băncilor. Mulțumesc, domnule Odi. Mulțumesc, domnule președinte planetei îi merge bine, China are o creștere, Africa se dezvoltă, mai puțin uh, în Uniunea Europeană. Putem constata asemenea efecte pozitive. Așteptăm o creștere din partea industriei. Aș insista asupra unui element. Comisarii se schimbă, dar dumneavoastră, directorii, rămâneți pe poziții. Și uh, competitivitatea rămâne cheia succesului. Trebuie să avem norme sociale, uh, Ehm, avem o frumoasă tradiție în ce privește normele sociale în Uniunea Europeană și avem norme privind protecția mediului înconjurător. Oare normele sociale valabile în Europa sunt un factor care să stimuleze competitivitatea sau nu? Iar în ce privește normele privind mediul, care sunt eh, opiniile dumneavoastră în legătură cu problemele legate de emisiile de bioxid de carbon? pentru că uh, să nu fim naivi în politica comercială, trebuie să fim foarte exigenți privind reciprocitatea în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, aș vrea să spun câteva idei din nefericire, sunt întotdeauna aceiași care vorbesc un minut și uh, alții care vorbesc două minute. Trebuie să avem o politică industrială. Am auzit uh, din gura diversilor comisari în Uniunea Europeană că nu există o politică industrială comună în Europa, pentru că doar piața trebuie să decidă um, cine va supraviețui și cine va dispărea. Dar dacă noi nu vom avea o politică industrială comună, cum putem să avem o abordare comună vis-a-vis -vis de globalizare. Să ne gândim la utilitatea industriei pe teritoriul european, în favoarea cetățeanului european. De asemenea, ă, buna administrarea resurselor în interiorul întregului continent european. Dacă nu vom avea o asemenea abordare globală la nivel comunitar, nu vom putea supraviețui pe plan uh, mondial. Uh, cum putem să ne opunem dezindustrializării în Europa dacă nu vom avea și măsuri care să împiedice dumpingul. Mulțumesc. Înțeleg supărarea dumneavoastră în legătură cu timpul foarte limitat de a interveni. Cei care au putut să vorbească mai mult au fost raportorul și cei doi raportori din umbră, de asemenea comisia. Încercăm să respectăm totuși regulile. Weber acum. Moi, je, je trouve très prometteur euh, le rapport de Ber Găsesc că raportul uh, Lange uh, este promițător și într-un minut mă voi referi la un singur punct. Nu vom putea ieși din impas în ce privește aspectele legate de protecționism. Toate uh, marile economii, chiar și cele mai deschise, au totuși măsuri protecționiste. Statele Unite ale Americii sunt campione libero uh, schimburi, în același timp știu să se protejeze în fața dumpingului și al concurenței neloiale. Și Germania știe să se protejeze, ca să nu mai vorbim de China, care are măsuri protecționiste um, inclusiv împotriva dumpingului. Comisia Europeană uh, creează tot mai multe piedici uh, birocratice în timp ce China le limitează, uh, le elimină pe toate. Și eu sunt uh, dușmanul protecționismului ca doctrină. Știu că nu trebuie să uh, revenim la anii 30 în același timp, însă să nu avem o uh, atitudine naivă vis-a-vis -vis de dumpingul pe care îl practică competitorii noștri. Euh, Mulțumesc, domnul Bütikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Vicepreședintele Tajani Uh, care lucrează acum la politica industrială are, a promis o abordare nouă, una proaspătă și eu sunt convins că avem nevoie de numai puțin de atât. Noi acum trebuie să schimbăm macazul în industria politica industrială. Nu putem să continuăm cu business as usual, cu modul în care am acționat până acum, ci trebuie sub presiunea globalizării în Europa avem nevoie de o politică industrială ambițioasă, pe care n-am avut-o până acum. Eu cred că această politică industrială nu trebuie să reprezinte, să fie marcată de intervenționism de stat. Eu vreau o politică care să fie bine organizată. În același timp, trebuie să respingem protecționismul, dar în același timp să fim pregătiți să ne protejăm împotriva dumpingului. Într-adevăr, domnul Weber are dreptate. Politica industrială înseamnă și că pe viitor Europa nu poate să uh, își uh, fixeze prioritățile prin acorduri comerciale, pentru că acolo are mai multe competențe, ci trebuie să aibă o abordare transparentă, bazată pe principii, uh, principiul pe care Thomas Friedman de la New York Times l-a formulat odată, țara care își ecologizează industria cât mai repede și cu cele mai bune tehnologii va fi în frunte în secolul 21 și astfel se referea la uh, eficiența utilizării energiei și a materiilor prime. Aceasta trebuie să fie tonul de bază al ofensivei noastre de reformare. Mulțumesc. Ultima are cuvântul doamna Figueredo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voiam să spun aici doar să, să adresez două întrebări scurte. Prima întrebare se referă la, această, la acest concept. Ce fel de industrie ne dorim pentru Uniunea Europeană? Care este sarcina uh, care este în fața țărilor noastre acum în domeniul industrial? să ne gândim la ce se întâmplă în momentul de față și, de asemenea, la provocările viitorului. Eu vin dintr-o țară unde uh, care a fost cel mai, put, cel mai puternic afectată de delocalizări industriale. Uh, oamenii au fost concediați în masă, sute de mii de oameni și-au pierdut locul de muncă pentru că anumite întreprinderi industriale au părăsit uh, țara noastră și uh, și-au delocalizat activitatea către alte țări, fie că ele se află în Africa de Nord sau în Asia. Deci e o industrie care dispare pur și simplu de la noi. Nu mă refer doar la domeniile de, de industrie tradițională, ca uh, cea de îmbrăță, îmbrăcăminte, încălțăminte, industria textilă, industria auto, toate sectoarele industriale și cele ale produselor electronice, uh, toate sunt afectate de acest uh, fenomen. Uh, și domeniile de, de vârf. Și până la urmă nu ne mai rămâne nimic. Cum vom putea să combatem acest fenomen? Cum vom putea să avem o strategie astfel încât industria să păseze locurile de muncă în Uniunea Europeană? Mulțumesc, spune președintele. Am să dau acum, la sfârșit, uh, domnului director general Zurek pentru a răspunde la câteva întrebări care au fost adresate. domnilor și domnilor, vă rog să mai acordați un minut atenție. Mulțumesc! Înțeleg foarte bine din această dezbatere că acest subiect uh, suscită un mare interes. Dar uh, să știți că aceasta este doar una dintre șapte activități de bază în Europa 2020 uh, și inovarea și alte domenii uh, acoperă o parte dintre chestiunile care au fost menționate. Eu aș propune ca funcționarii care au venit cu mine, doamna Krogner și domnul Bergman, să răspundă individual la întrebările care au fost adresate după ce aveți uh, votul, și vă vor sta la dispoziție pentru a putea să vă dea răspunsuri specifice la întrebările adresate, astfel încât să putem să încheiem scurt acest punct. Vă mulțumesc pentru această propunere foarte utilă. Colegii care au adresat întrebări concrete comisiei, după vot, reprezentanții comisiei vor fi afară și vă stau la dispoziție pentru a vă da răspunsuri uh, foarte concrete. Mi se pare o soluție foarte bună și practică. Vă mulțumesc încă o dată, vom dezbate din nou acest uh, subiect altă dată, dar astăzi trecem la voturi. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, votăm așadar. Ja, weil Sie jetzt die Nachfolge von Herrn Bornkamp betreffen am Handelsausschusses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 Ja, meine Damen und Herren, darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Așadar, doamnelor și domnilor, vă ruga să luați loc. Ja, meine Damen und Herren, darf Sie bitten, Platz zu... Încă o dată, doamnelor și domnilor, v-aș ruga să luați loc să încercați să ne acordați și atenția dumneavoastră pentru a putea trece la vot. Nu avem foarte multe de votat astăzi, însă, dacă îmi permiteți, la primul punct, viitorul standardizării europene, i-aș acorda cuvântul raportorului domnului Butikofer pentru că cu sprijinul dânsului am reușit să evităm o dezbatere prelungită astăzi, dar vreau să-i acord posibilitatea să uh, facă câteva precizări. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori pentru început să îl uh, salut pe domnul Coșușnic, care este raportor în cadrul Comisiei IMCO pe acest raport. Și în al doilea rând aș dori să atrag atenția asupra faptului că în versiunea uh, listată a amendamentului de compromis numărul 4 figurează un text care nu mai este de actualitate. Ieri a fost uh, adoptat un text modificat între grupurile politice. Asta doar pentru ca cei care citesc acum versiunea scrisă să nu fie cumva iritați. Mulțumesc, președintele, dacă îmi permiteți i-aș uh, da cuvântul uh, o jumătate de minut și raportului principal, domnului Cojușnic, dacă sunteți de acord. Zahazet de odborné debaty, abych chtěl uh, poděkovat Mulțumesc că nu vreau să avem o dezbatere pe fond aici. Aș dori doar să-i mulțumesc domnului raportor Beauty Köfer Vedem că putem colabora foarte bine în Parlament, iar în uh, cazul votului de astăzi vrem să ținem cont și de rezultatele votului dumneavoastră, iar în cadrul reuniunii IMCO încercăm să includem și amendamentele dumneavoastră. Vi- pentru viitorul standardizării europene este foarte important să includem și să structurăm normele și reglementările de jos în sus. E vorba de uh, standardizarea corespunzătoare pentru industria europeană care trebuie să fie și competitivă. Trecem acum la vot. La standardizare există un amendament de compromis numărul 1. Îmi cer scuze, încă o dată revine președintele. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru,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 abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 Îmi cer scuze. 24. Amendamentul 24, doamnei Țicău, se votează. Un amendament oral uh, și anume vom adăuga la sfârșitul textului inițial in global competition. Gut, habe ich uh, gesehen, damit habe ich Mulțumesc că uh, am văzut, așadar trecem la vot la 24 pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4, domnul Butikofer. O secundă. Dacă sunteți de acord, voi da citire textului așa cum îl vom vota. Solicită tuturor acestor organizații de uh, jucători să to elaborate, which could include a vote for them, calls for the development of a fast-track conflict, uh, conflict resolution mechanism that can efficiently resolve disagreements in the setting of standards. Das ist Acesta este așadar compromisul 4 într-o versiune corectată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum mi-a fost semnalat că toate celelalte amendamente, cu excepția a doua, putem um, să, să le votăm în bloc. Este vorba de amendamentele 40 și 42. Cred că este o propunere excelentă, sunt entuziasmat. Așadar, toate amendamentele în afară de 40 și 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Așadar, au mai rămas Compromisul 5. Vreau totuși să-l mai votez separat. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi uh, amendamentul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai votăm și compromisul 6 separat. Compromisul 6 așadar pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem așadar la votul final. Votare electronică. Votul este deschis. Bei der EPP sind jetzt vier zu viel. La PP sunt uh, patru persoane în uh, plus. Uh, devin tot mai mulți. <laughs> E, e bine acum. Vot este închis. Nu sunt neapărat împotriva acestui fapt, dar <laughs> totuși votul e închis. Și? Trebuie să repetăm. S-a a intervenit o mică greșeală. Încă o dată așadar, votul final. Votul este deschis. Votul este închis. Iar rezultatele sunt clare. Felicitări! Un rezultat uh, evident. Ca președinte nu ai voie să faci o evaluare, dar uh, modul în care am votat astăzi uh, mi-a plăcut foarte mult. Putem proceda așa și pe viitor. În ceea ce privește vi- următorul vot, uh, misiunea noastră este mai simplă. Este vorba doar de votul final în ceea ce privește um, regulamentul privind gazele naturale. Cine este pentru? Sau trecem direct la vot electronic. Votul este deschis. un socialist în plus și un PPE în plus. S-au prins și socialiștii cum funcționează lucrurile. <laughs> Votul este închis. Bun. Un rezultat clar și aici. Mulțumesc! Acestea au fost voturile. Vă mulțumesc foarte mult. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume punctul 13. Și dat fiind faptul că unii părăsesc sala după votare, v-aș fi recunoscător dacă ați face acest lucru în liniște, pentru că ne-ați permite să continuăm imediat. Mai avem uh, foarte multe proiecte de discutat. Și dacă permiteți, dau citire acum punctului 13, simplificarea implementării programelor cadru de cercetare. Liebe Kollegen, liebe Dragi colegi, încă o dată, dacă ați putea părăsi sala în liniște pentru a o putea și auzi pe colega Cavaliu. Vă rog, putem începe?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 mai avem de discutat câteva puncte astăzi, de aceea ar trebui să ne concentrăm. Doamna Cavaliu, este rândul dumneavoastră, vă rog. President, ladies and gentlemen, good morning. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Pentru început, aș dori să subliniez că acest raport a presupus consultări uh, ample. Am lansat un proces uh, de consultare și am primit uh, o pleiadă de răspunsuri pentru care vă sunt recunoscătoare. Raportul e de interes real pentru comunitatea științifică și de afaceri. În plus, ținând cont de evaluarea programului cadru 7 și începerea uh, fazei pregătitoare pentru programul cadru este și momentul oportun pentru acest raport. Aș dori să subliniez patru aspecte. În primul rând, chestiunea simplificării financiare și administrative. În al doilea rând, nevoia de îmbunătățire în ceea ce privește calitatea, accesibilitatea și transparența. În al treilea rând, aș dori să propun uh, beneficii uh, aduse de uh, crearea de sinergie între instrumentele programelor. Și în final, aș dori să spun câteva cuvinte cu privire la viitorul programului cadru 8. În primul rând, ne propunem simplificare administrativă uh, și uh, financiară. Aici este vorba de principii generale și uh, recomandări concrete. În ceea ce privește principiile generale, aș dori să subliniez că subli- simplificarea este în interesul participanților. E necesară pentru a oferi stabilitate financiară și juridică. Și trebuie să avem o abordare tolerantă, fără să sacrificăm rigoarea necesară cheltuirii banilor publici, de exemplu. Sugerez să permitem beneficiarilor să folosească principiile lor uzuale de um, administrare și Uh, contabilitate. Obiectivul este acela de a obține o mai mare precizie și uh, simplitate și presupune o definiție clară a celor aspecte care trebuie schimbate, cum trebuie schimbate, când și cu ce viteză. În al doilea rând, o mai mare simplificare a regulilor care guvernează metodologiile de finanțare și de stabilirea a costurilor. De exemplu, metodele de calculare a costurilor ar trebui să fie identice în toate programele și pentru toate instrumentele de finanțare. Și, în final, claritate în definirea unor termeni de, de genul sume forfetare, costuri eligibile și uh, taxe impozite. Și la fel de importantă este pentru consecvența aplicării regulilor în toate departamentele și serviciile Comisiei. Trec acum la îmbunătățirea calității, accesibilității și transparenței. Aș dori să subliniez aici trei lucruri. Sunt, în general, în favoarea a ceea ce numesc eu o abordare bazată pe știință. O astfel de abordare promovează excelența, simplificând uh, în același timp și controlul financiar. Acestea fiind spuse, această abordare bazată pe rezultate pe care Comisia o propune are, desigur, anumite avantaje. Cu toate acestea, ar trebui să avem în vedere uh, o fază pilot uh, de testare a acestei abordări bazate pe rezultate pentru a vedea cum anume se va aplica definiția acestor rezultate. Această fază pilot ar putea fi realizată pentru proiecte demonstrative în anumite domenii. Recomand de asemenea aplicarea unor astfel de uh, proiecte uh, în ceea ce privește cercetarea la limita cunoașterii, așa cum uh, este propusă de uh, Consiliul de Cercetare. Este important, de asemenea, ca și uh, statele membre să-și păstreze pârghile de control, în special uh, în uh, proiectele care vizează siguranța și apărarea și atunci când proiectele au și conotații etice. Eu sprijin o procedură de aplicare în două etape, astfel încât uh, evaluarea din prima fază să fie foarte riguroasă. De asemenea, recomand o platformă IT unică care trebuie să fie flexibilă și ușor de utilizat, iar aceeași platformă ar trebui să fie utilizată în toate departamentele comisiei și pentru toate programele. În ceea ce privește îmbunătățirea efectelor de sinergie în toate programele, trebuie să optimizăm uh, aplicarea regulilor de asemenea, trebuie să existe o armonizare între toate organismele UE implicate. În final, în ceea ce privește viitorul program cadru de cercetare numărul 8, aici aș dori să subliniez trei aspecte. Eu cred că o prioritate centrală trebuie să fie simplificarea administrativă, în opinia mea. Numărul de instrumente ar trebui redus și ar trebui obținută o mai mare coordonare în între aceste instrumente. Programul cadrul 8 ar trebui să țină cont de întreaga gamă de inovație, începând de la uh, cercetarea la limita cunoașterii, tehnologii noi, până la uh, fructificarea acestor rezultate și comercializarea lor pe piață. De aceea trebuie să facem o, uh, o sincronizare uh, între cercetarea care pleacă de la uh, bazele cunoașterii. În final, aș dori să vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumesc foarte mult! Avem 11, uh, 12 îmi cer scuze, cereri de intervenție și ținând acum au de, s-au făcut 13 și dacă vrem să mai discutăm și altceva astăzi, trebuie să fim succinți. Propunerea mea este să dăm uh, pentru început uh, cuvântul raportorilor din umbră, dar uh, vă, îi rog și pe ei să țină cont de faptul că și ceilalți dor, colegi doresc să intervină. Doamna Madurel, pentru început. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, lucrurile au fost prezentate și de către raportoare, din 1984 au existat evoluții în diversele programe cadru în ce privește inclusiv implicațiile bugetare, ceea ce este o evoluție pozitivită. Dar uh, lucrurile au fost destul de complicate în ce privește posibilitățile de participare, astfel încât uh, um, posibilitatea celor mai buni cercetători de a participa cu proiecte um, a fost destul de limitată din punct de vedere birocratic. Aș dori să o felicit pe doamna Carvalho pentru că în acest raport a prezentat interesele comunității științifice. Uh, Parlamentul a ținut seama de propunerile Comisiei, dar și de principiile de bază pentru aplicarea uh, unui asemenea cadru. În acest punct de vedere, președinția spaniolă a organizat de altfel un seminar în februarie. Mm, S-a ținut seama de concluziile acestui seminar. În ce privește negocierile privind perspectiva financiară de, și în legătură cu cel de-al optulea program cadru au fost uh, pronunțate de asemenea o serie întreagă de obiective importante. Doamna Carvalho a pus uh, accentul pe toate aceste măsuri și pe faptul că pentru viitor este nevoie și de alte măsuri de simplificare uh, care în clipa de față încă nu au fost implicate în programul cadru și participarea actualilor utilizatori ai programului ar putea să fie, din acest punct de vedere, amplificată pe viitor. Iar lucrurile au fost din acest punct de vedere foarte bine prezentate în raportul doamnei Carvalho. Este un raport amplu și o felicit. În ce mă privește pe mine, în calitate de raportoare din umbră pentru grupul meu politic, am prezentat o serie întreagă de amendamente pe care doresc să vi le prezint pe scurt. Cred că interes interesul legitim uh, este de a ține seama de interesele financiare ale Uniunii, dar uh, nu cred că marja de eroare trebuie să se limiteze la 2% uh, și că în felul acesta rezolvăm. Pentru cercetarea câteodată este implic, implică și riscuri și eu sunt convinsă că noi trebuie să înlesnim activitatea cercetătorilor și evaluatorilor Um, prin respectarea unor um, aspecte legislative. Aș vrea să definim, de altfel, acest concept privind marșa de eroare. Să spunem uh, care pot fi uh, erorile posibile și care sunt uh, modalitățile de reglementare normale pentru utilizator. Să avem de asemenea un control ex ante pentru ca cei care participă pentru prima dată la asemenea programe de cercetare și care ar putea să fie expuși unor anumite riscuri să poată fi protejați totuși. Comisia ar trebui din acest punct de vedere să clarifice uh, modul în care diversele norme trebuie să fie formulate și respectate ar trebui să existe informații în legătură cu uh, auditările, uh, iar de asemenea în legătură cu uh, modul în care trebuie să fie prezentat uh, toate aspectele contabile legate de uh, sumele de care ben, pe care beneficiarii le-au utilizat. în ce privește uh, aceste măsuri, uh, eu cred că până în 2013, în felul acesta, rezultatele ar putea să fie îmbunătățite. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc președinției belgiene și să o felicit pentru faptul că de la bun început Um, dorește să țină seama de toate aceste aspecte și că mâine vom avea un uh, seminar nou pe tema simplificării. Asta înseamnă că noi vom sprijini toate uh, demersurile președinției uh, belgiene. Domnul Ciache Marcachis, mulțumesc, domnule președinte, doamna Carvalho vine din acest domeniu de specialitate, deci a fost o foarte bună alegere în calitate de raportoare. A intrat în uh, amănunte, îi mulțumesc pentru foarte buna colaborare. Simplificarea nu este un obiectiv în sine, deși ar putea să fie un obiectiv în sine, dar uh, se urmăresc în principal două lucruri. În primul rând, trebuie să amplificăm participarea celor interesați și mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii, care până acum au fost mai puțin implicate. Dar Uh, trebuie să ne gândim și în ce scop se desfășoară uh, diversele activități de cercetare pe plan european. Deci trebuie să ne analizăm această problemă esențială. De ce avem nevoie de cercetare pe plan comunitar? Ehm, și în calitate de ehm, membru al Comisiei pentru Buget, eu apreciez foarte mult propunerile care sunt făcute aici. Există și o schimbare de paradigmă aici, o orientare spre rezultatele științifice noi ehm, putem să ne orientăm în formă în raport cu Consiliul European pentru Cercetare, care aplică anumite rezultate ale cercetării noastre, dar trebuie să punem și un mai mare accent pe coerență. Nu este posibil ca diverse direcții generale pentru același domeniu de cercetare să folosească terminologii, concepte diferite și sistem de contabilizare diferit. Single audit este un concept esențial asta, însă cere din partea Comisiei să existe un singur serviciu care uh, unitar să rezolve pe plan uh, comunitar această problemă. Este nevoie de un cadru juridic clar. Aceste modificări ex post sunt inacceptabile, mai ales pentru participanții mai mici în cadrul programului cadru pentru cercetare. Nu este admisibil ca anumite reguli să se transforme pe parcurs Doamna Carvalho s-a referit și la uh, sumele forfetare. Este bine așa, pentru că și asta reflectă schimbarea de paradigmă. După aceea, factorul timp trebuie să joace un rol. De ce uh, anumiți participanți la proiecte primesc banii după o perioadă scurtă și alții după uh, un timp mai îndelungat din momentul demarării proiectului? Trebuie să existe și din acest punct de vedere o uh, coordonare. De asemenea, ă, activitatea asistată de calculator, ă, ă, factorul IT trebuie să joace un rol mai important. Iar în ce privește acest obiectiv de marjă de eroare 2%, nu poate fi impusă strict administrativ Trebuie să fim mai flexibili pentru că altfel nu poate să apară valoarea adăugată prin activitatea de cercetare pe care noi ne dorim pe plan european în concurență cu, cu spațiul asiatic. Mulțumesc, domnul Lamberts. Here, uh, well, I will join, uh, my... Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă alătur colegilor mei, felicitându-l pe raportor încă o dată. Am făcut-o deja și în public și între patru ochi. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus. Aș dori doar să ne focalizăm asupra a două elemente. În primul rând, abordarea orientată spre rezultate. Într-adevăr, aceasta ar trebui Uh, să fie obiectivul nostru, dar să nu cădem în capcana de a defini ex ante ce ne așteptăm uh, din partea cercetării, pentru că cercetarea te duce și la rezultate neașteptate, în domenii neașteptate și de fapt, dacă trebuie să vorbim, în, să lucrăm într-o manieră orientată spre rezultate, mă întreb dacă un proiect ca și ITER s-ar califica din moment ce rezultatul unui astfel de proiect, nu știm care va fi, avem niște speranțe, dar atunci când nimeni, dar nu știm când vom avea rezultatele. Așadar, dacă aplicăm acest principiu lui ITER, programul ITER nu se califică. Și ajung așadar la cel doilea punct, mă uit deja la Jean-Pierre Rodi, care sunt sigură că va reacționa. Avem două proiecte majore care au scăpat de sub control în ceea ce privește bugetul. Doamna Carvalho, vorbiți despre programul cadru 8, PC8. Cred că ar trebui să includem ceva în raport pentru cum să vă spun, să limităm posibilitatea pentru ca proiectele să scape de sub control. Avem Galileo, ITER, um, ITER uh, e într-a treia fază, Uh, de, de trei ori costurile au crescut de trei ori, la Galileo nici nu mi-aduc aminte cât au explodat, dar statele membre adesea spun nu vrem să alocăm fonduri suplimentare, ceea ce înseamnă că trebuie să finanțăm aceste explozii bugetare, reducând uh, fondurile altor uh, proiecte din aceleași programe. Oare nu ar fi mai bine dacă în cadrul acestui raport am spune ceva despre modul în care dorim să limităm aceste posibilități. Pentru că o serie de proiecte vor avea de suferit din cauza programelor ITER și Galileo. Și e o, un aspect pe care nu l-am analizat foarte bine. Mă gândesc la formularea unui paragraf, unui alineat pe care să-l includem în text. Vom încerca să propunem ceva în acest sens, pentru că acesta este o proastă gestiune. Europa este cunoscută, are o reputație de a nu-și gestiona banii cu foarte mare înțelepciune și aici avem două exemple mari unde nu, nu, nu stăm deloc bine în ochii cetățenilor. Mulțumesc, doamna Ford. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Carvalho, a fost o plăcere să lucrez cu dumneavoastră și eu, mă alătur celor care v-au felicitat. Mai ales simplificarea în ceea ce privește practicile, de, practicile uzuale de contabilitate la punctul 10 și de asemenea micile consorții la punctul 13. Din regiunea pe care o, din care vin eu știu că cu cât uh, sunt mai mari consorțiile, cu atât uh, complexitatea crește. Nu mă refer doar la numărul participanților, ci și la distanțele geografice. Vreau să vă mulțumesc însă pentru că ați inclus cuvintele mele legate de internaționalizare, un aspect pe care l-am discutat în discuțiile noastre cu unele universități de vârf care se bucură foarte mult că acest element se găsește în raport. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru că ați inclus această abordare mai apropiată de piață. Din punctul meu de vedere, adesea avem un dezavantaj competitiv în Europa, în sensul că avem o cercetare foarte bună, dar nu ne ocupăm și de acel ultim, ultim segment, de a, de a aduce rezultatul pe piață. Și e uh, momentul în care se discută uh, în Parlament uh, capitalul uh, de investiție și achizițiile publice uh, pentru a lansa proiecte noi, poate că ar merita să uh, includem și un astfel de element în text. Nu ne referim doar la programul de cadru 8, ci și la uh, inovare, pentru că acesta este cheia pentru viitorul Europei, din punctul meu de vedere. Doar pentru că programul cadru 7 a fost foarte complex și știm toate problemele care se asociază acestuia, nu înseamnă că Uh, finanțarea bazată pe rezultate e neapărat soluția cea bună. Îmi place această soluție a dumneavoastră, a abordărilor și de jos în sus și de sus în jos. Și cu toate că am, m-am plâns mult uh, uh, pe, în ceea ce privește lipsa de transparență în contabilitate, cred că este mai important, cred că este important să avem o transparență mai bună în contabilitate, dar de asemenea trebuie să ne gândim și la Uh, procedurile de audit și mă bucur să văd că și dumneavoastră vă gândiți uh, în, uh, în această direcție, pentru că trebuie într-adevăr și o procedură de audit adecvată pentru a nu supracomplica lucrurile. La, în regiunea de unde vin eu, exista o instituție care era auditată de patru instituții diferite în același timp și deci nu-și mai putea face treaba. Mulțumesc, doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și antevorbitorii mei și eu doresc să o felicit pe doamna Grasa Carvalho pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Uh, pe lângă această muncă excelentă, ne-a oferit uh, uh această abordare foarte constructivă a inclus toate opiniile raportorilor din, din umbră, a luat în considerare toate uh, punctele de vedere. A fost o abordare exemplară. Este foarte important ca uh, simplificarea să reducă la obiectivele pe care le urmărim. Iar uh, amendamentele raportorilor din umbră pe care, care ne-au fost uh, prezentate uh, se referă la mai mult de atât, mai, mai mult de simplificare. Este foarte important ca toate dimensiunile să fie incluse în acest text. Unele elemente s-au discutat deja, dar există și alte elemente care nu au fost menționate. La punctul 23 uh, este vorba despre finanțare în care trebuie să fie luate în considerare rezultatele, abordarea bazată pe rezultate pe care au menționat-o și colegii. Programul ITER a fost de asemenea menționat, de aceea nu vreau să mai uh, amintesc motivele pentru care acest punct este atât de important, de, cât, de ce trebuie să-i acordăm atât de multă atenție. Comisia nu ne spune care este um, uh, calendarul de timp în care ne așteptăm la rezultate, date fiind constrângerile care au fost menționate de domnul Lamberts. Uh, cred că ar trebui să avem foarte mare grijă aici. Ar trebui să vedem care sunt riscurile atunci când finanțarea este uh, într-un decalaj atât de mare față de, trans, față de rezultate. Ceea ce a spus doamna Riera Madurel mi se pare de asemenea foarte important. Nu vreau să repet. Vreau în final să mă refer la trei chestiuni de ordin general. Simplificarea este foarte importantă ca obiectiv general uh, și trebuie, sigur, pe de altă parte, să consolidăm și să extindem programul cadru de cercetare al Uniunii Europene. Trebuie să utilizăm sinergiile și, în acest sens, trebuie să luăm, uh, trebuie să creăm premizele pentru ca acest uh, program să uh, fie accesibil de către toată lumea, de către uh, actorii din cercetare din toate statele membre. Un alt lucru este de asemenea important și îl uităm adesea. S-ar putea să pară contradictoriu când se spune că uh, trecem de granier, granițele europene, când uh, în programul cadru de cercetare. Trebuie să luăm în considerare rețelele de cercetare științifică uh, care sunt la nivel global și trebuie luate în considerare, trebuie uh, exploatate, uh, pentru că spațiul european al cercetării are parteneri și în afara Europei. Pentru cercetarea europeană nu există un, un viitor dacă această simplificare nu are succes și dacă nu se ia în considerare un element de bază, și anume inovarea. Pentru că dacă nu se include inovarea, atunci uh, se pierd, se pierd foarte multe. De asemenea, uh, cercetarea de bază trebuie să fie uh, un element central, trebuie să fie inclus în, în programul cadru. Uh, Cred că acesta reprezintă punctul forte în Europa. Mulțumesc! Acestea au fost raportorii din umbră. Și acum mai am nouă persoane care doresc să iau cuvântul și, încă o dată, vă rog, poate că am putea să ne concentrăm intervențiile în 1-2 minute. Domnul Brezina este primul care ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu succint. Raportoarea Uh, se axează pe cercetare și uh, dezvoltare și este foarte clar, complexitatea administrativă împovărează cercetarea științifică. Uh, toți cercetătorii se plâng de acest lucru. Raportoarea dorește o reglementare financiară care să aducă un echilibru între încredere și controle, între riscuri, acceptarea unui risc și Uh, pericolele pe care le aduce cu sine astfel de risc. Eu apreciez uh, ce privește programul cadru 7. Eu sunt de acord cu multe principii, cum ar fi calcularea costurilor indirecte pentru universități, instituții de cercetare sau uh, actori industriali, uh, o, trebuie într-adevăr luate în considerare. Micile consorții sau um, premiile științifice ca premiul X. Eu cred că ar trebui să subliniem și mai mult motivele pentru care abordarea bazată pe rezultate uh, va crește ambițiile în uh, sfera cercetării și de ce ar trebui să utilizăm astfel de, o astfel de abordare. Dar acesta este un lucru minor. Eu cred că raportul este unul foarte valoros uh, pentru că se apropie acum și evaluarea la uh, intermediară a programului cadru 7 și, de asemenea, vom avea în curând propunere privind uh, programul cadru 8, doamna Eck. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să o felicit pe raportoare pentru acest raport excelent. Vreau să menționez și eu câteva elemente unde cred că trebuie să lucrurile să fie foarte clare în această comisie acest raport se bazează pe o discuție uh, în ceea ce privește evaluarea programului cadru 7 și planificarea programului cadru 8. Eu uh, sunt de acord și susțin în totalitate abordarea bazată pe rezultate, nu doar din punct de vedere științific, ci și din punct de vedere al auditului. E o nebunie să avem reglementări și din moment ce cer bani pentru a ca să ajungi de la punctul A la punctul B cu taxi și îți dai seama că e mai rapid și mai simplu și nu te costă atât de mult să mergi cu autobuzul, nu poți să ceri autobuzul, nu poți să iei autobuzul. Asta e uh, felul de audit pe care îl facem noi programelor de cercetare și credeți-mă că în uh, activitatea universităților de gestionare a unor astfel de programe uh, cu astfel de uh, reguli e absolut uh, imposibil. Uh, împiedică participanții și se aparte la acest program și dacă ne uităm la cota de participare din partea actorilor industriali, aceasta a crescut, a scăzut constant în ultimii ani, iar noi ne dorim o implicare mai puternică a industriei în cercetare. În ceea ce privește standardele pentru audit și pentru contabilitate, acestea pot fi schimbate în cursul proiectului sau înainte de auditul final ceea ce înseamnă că persoana responsabilă este într-o situație absolut insuportabilă și îi sperie pe oameni, îi descurajează de la participarea în acest program. Um, trebuie să avem o dată finală pentru audit și eu sunt de acord cu propunerea privind uh, uh a, formularelor uh, de cerere unice. Trebuie de asemenea rezolvată problema impozitelor. am spus că Uh, ar putea să, ne, să dureze un an până rezolvăm chestiunile legate de drepturile de proprietate intelectuală. Avem nevoie de standarde în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Un an ca să rezolvăm toate aceste chestiuni, când știm exact ce vrem, știm care sunt posibilitățile, știm care sunt rezultatele și ne, ne, ne împotmolim în aceste negocieri în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală e o nebunie. De asemenea, susțin uh, propunerea în ceea ce privește platforma unică IT, care este una dintre problemele principale la momentul de față pentru IMM-uri. Și este și o, o propoziție aici care trebuie clarificată. Și anume, raportarea spune, vorbește despre etică și participarea statelor membre. Uh, Cred că este foarte clar că statele membre trebuie să aibă dreptul să spună noi nu dorim să participăm, dar trebuie de asemenea să uh, știm foarte clar că ei nu pot să oprească pe alții de la participa. Și acest lucru ar trebui să fie formulat clar în textul final. Ne aducem aminte de discuția despre uh, cercetarea pe celulele STEM e clar că avem nevoie de astfel de, uh, de progrese în aceste cercetări pentru a rezolva problemele bolilor grave. Alte persoane nu își doresc o astfel de cercetare și sunt argumente, tot felul de argumente pro și contra. Haideți să vorbim despre probleme nucleare. Uh, state membre nu pot să împiedice alte state membre de la a efectua cercetări în uh, anumite domenii. Și cea de-a cincea libertate, libertatea de circulație a uh, cunoștințelor și a cercetătorilor. Dacă se aplică la un proiect, atunci acest proiect, dacă cineva intră într-un proiect, trebuie să poată continua proiectul chiar dacă se mută la o altă universitate. Mulțumesc, Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mă alătur colegilor care uh, au lăudat acest raport și eu cred că este un raport uh, extraordinar, doamna Carvalho, mai ales dacă luăm în considerare durata foarte scurtă de timp în care a trebuit să elaborați acest raport. Așadar, felicitări! Este o, ați făcut într-adevăr o treabă foarte bună. Vreau să fac observație de ordin general. Uh, și mai mulți colegi știu că eu am participat la elaborarea celui de-al șaptelea program cadru și atunci am vorbit despre simplificare și am făcut multe eforturi de a simplifica procedurile de Uh, cerere, de accelerare a procedurii, de creșterea transparenței. Deci pentru mine este foarte important ca ceea ce formulăm noi să se pună în aplicare, în practică la un moment dat. Deci uh, cuvintele sunt foarte bune, dar eu vreau să am convingerea că acestea vor fi puse în practică. Haideți să încercăm cu uh, bunăvoință încă o dată și să sperăm că comisia și uh, agenția care este responsabilă, într-adevăr, să pună în practică aceste puncte. Mie îmi place mai ales faptul că dumneavoastră spuneți că intensitatea controalelor în proiectele de cercetare trebuie să se orienteze după amplitudinea, după dimensiunile proiectelor. Este foarte clar atunci când este vorba de un proiect mai mic, eu cred că și acesta trebuie să fie verificat cu grijă, dar nu cu uh, toate detaliile care sunt implicate astăzi în controale. Dacă avem uh, programe de 1-2 milioane nu trebuie verificate la fel ca și cele mari de 15-20 de milioane. Și sigur că trebuie văzute și rezultatele pe care și le propune proiectul respectiv. Deci ați formulat minunat în acest uh, proiect dozarea controlelor în funcție de dimensiunea proiectului. De asemenea, o abordare bună este aceea de a avea categorii diferite și criterii diferite în ceea ce privește tolerarea riscului. Este foarte important uh, modul în care ați formulat și îl susțin. Și ultimul, uh, ultima observație să vorbim despre Galileo și ITER. Eu nu cred că costurile ar trebui să ne, pur și simplu să ne scape printre degete. Uh, dar, pe de altă parte, noi parlamentarii trebuie să ne gândim dacă ne dorim aceste proiecte, da sau nu. Și dacă uh, Uh, eu înțeleg bine, atunci majoritatea parlamentarilor din Parlamentul European au susținut până acum aceste proiecte. Și în al doilea rând, noi am spus întotdeauna că nu trebuie să existe proiecte uh, în interiorul statelor, ci e vorba de proiecte interguvernamentale, proiecte europene. E o condiție pentru finanțarea europeană, finanțarea comunitară. Eu cred că trebuie să analizăm puțin structurile de guvernare a celor două proiecte și să vedem cum se face gestionarea proiectelor. Mă gândesc mai ales la ITER. Am avut prezentarea recent în comisie și cred că trebuie să vedem exact care este situația și dacă trebuie să le finanțăm în continuare, atunci cred că ar trebui uh, Uh, să utilizăm rezervele rămase necheltuite în cadrul uh, programului de cercetare pentru a susține în continuare aceste două proiecte. Domnul Tsukalas. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi și mie să o felicit pe doamna Cavaliu pentru acest raport, pentru că a făcut o treabă foarte frumoasă. Și aș dori de asemenea să mulțumesc uh, și colegilor care au venit cu observații și care atrag atenția asupra unor teme care sunt de importanță deosebită pentru cercetarea și inovarea în Europa. Acum, un raport poate fi bun și frumos, dar trebuie să ne îngrijim ca în Europa să dispunem de un sistem care uh, să acorde o perspectivă nouă a acestor chestiuni de cercetare. Acum, ieri după amiază, am avut ocazia să auzim și o voce de pe celălalt mal al Atlanticului în ceea ce privește competitivitatea și mulți dintre colegi au spus că nu mai e vorba de Europa ca spațiu de cercetare, ci că lucrurile trebuie privite global. Și aici trebuie să ne înarmăm pentru a putea face față provocărilor care sau au fost deja amintite în acest uh, context. Acum, uh, senatorul american a trebuit să ne spună că nu folosim strategia adecvată și că nu formarea unor comisii și comitete este importantă. Dar, până la urmă, importantă este realitatea de aici, din Europa, pentru că, de fapt, ne propunem crearea unui spațiu unde cercetarea și dezvoltarea să aibă locul pe care îl merită. Și încă nu am găsit uh, locul în care să acordăm posibilitatea industriei și cercetării să colaboreze în beneficiul tuturor. acest lucru nu se poate întâmpla cu un regulament care, desigur, poate simplifică procedurile, dar trebuie să fim conștienți că există conflicte uh, Uh, în rândul cercetătorilor cu nevoia lor de libertate și cei care efectuează controlele, pentru că sigur cheltuielile trebuie controlate și avem, desigur, nevoie aici de o strategie a încrederii, spunea și doamna Cavaliu, pentru că acest lucru este esențial pentru cercetători dacă și de sigur, dacă îi încalcă regulile, de sigur că trebuie să li se atragă atenția asupra acestor lucruri. Mulțumesc, domnul Rubic. Mulțumesc și eu, raportoarei. Eu cred că pentru abordarea acestor chestiuni uh, nu trebuie verificate doar cheltuielile, ci și veniturile. Și aici trebuie să ne întrebăm uh, ce beneficii are Europa de pe urma acestor proiecte, astfel încât și auditorii să poată face o evaluare corespunzătoare. Și bineînțeles și activitatea uh, de mm, relații cu publicul, în cel de-al uh, optulea program cadru trebuie să ne îngrijim ca și populația, dar și oficialitățile din Europa să uh, știe cât de important este acest program pentru redresarea economică. Acest uh, birou unic a fost menționat în repetate rânduri. Ideea este uh, să se poată lua o decizie eficientă și rapidă. O decizie care durează șase săptămâni este o problemă pentru mulți și o plată care are nevoie de o lună este de asemenea o problemă. Trebuie ca în special în cazul proiectelor mici, termenele de decizie și de plată să fie scurte pentru ca acesta sprijine IMM-urile și, bineînțeles, o standardizare a formularelor pentru granturi și ar trebui să existe, sigur, uh, în toate uh, limbile uh, necesare, dar toată lumea să, să știe ce se ascunde, de exemplu, în spatele rândului 2 și, bineînțeles, și comunicare electronică pentru a obține astfel procese standardizate. Mulțumesc! Doamna Colanska Bobinska are acum cuvântul. Dziękuję bardzo. Ja również Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc raportoarei. Acest raport uh, atrage atenția asupra unui număr de probleme care vizează cercetătorii. Dacă vorbim de simplificarea celui de-al șaptelea program, nu avem voie să pierdem din vedere uh, al optulea program cadru și de aceea aș dori să rog uh, Comisia Europeană să facă o analiză din care să reiasă de ce anumite state utilizează aceste fonduri mai bine decât altele. Statele membre, în special noile state membre, învață aceste noi proceduri, dar există diferențe din ce în ce mai mari. Eu cred că Comisia noastră ar trebui să roage Comisia Europeană să evidențieze aceste diferențe între statele membre, să specifice unde există bariere, obstacole în statele membre. Acolo unde văd eu o problemă pentru solicitanții din uh, Polonia sau bineînțeles și din alte state membre, e vorba de trecerea la această finanțare bazată pe rezultate și nu bazată pe costuri. Mă refer la această chestiune pentru că modificarea finanțării acestor proiecte este binevenită. Multe dintre cererile din uh, Uh, noile state membre se leagă de uh, cercetarea fundamentală. Paza rambursării costurilor ar trebui să nu constituie doar rezultatele pentru acest domeniu, pentru că uneori acest lucru ar putea fi prea complicat sau uh, imposibil. Nu e clar din ce surse se va finanța uh, proiectul înainte de obținerea rezultatului. Pentru cei care, cei care sunt bogați, desigur, pot, uh, au timpul necesar să aștepte rambursarea, dar cei mai săraci nu îl au. Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez și eu activitatea desfășurată de raportoare. Bravo! este o activitate pe care uh, o așteptam. Cred că ambiția științifică de cercetare, din păcate, trece în spatele uh, conflictelor bugetare uh, și, din păcate, nu uh, sunt suficient sprijinite nici din partea Comisiei Europene. Dacă raportoarea este de acord, aș dori să introducem un amendament pentru a uh, rezolva situațiile care sunt moștenite uh, din trecut, pentru că da, nu vom rezolva aceste probleme, din păcate se va ajunge în fața Curții de Justiție și uh, Uh, va exista o lipsă de popularitate în uh, statele membre. Um, noi ar trebui din potrivă în perspectiva financiară să creăm mai degrabă apetență pentru uh, a aplica pentru obținerea unor asemenea facilități pentru cercetare. Deci trebuie să rezolvăm această moștenire nefericită din trecut printr-un amendament și lansez un semnal la adresa Comisiei Europene să încercăm să rezolvăm aceste probleme uh, prin uh, auditurile contradictorii care uh, au existat până acum. Mulțumesc, domnul Mezaroș. Mulțumesc, domnule președinte. Programele noastre de cercetare, mai ales în domeniul cercetării, au fost extinse în timp și asta a fost posibil datorită bunelor posibilități. Dar să ținem seama că prin noile posibilități și administrarea și dificultățile administrative ă, practic au crescut. De aceea este important ca ă, diversele proceduri să uh, fie aduse la un uh, numitor comun încă în cadrul programului 7, iar pentru programul cadru 8 cu atât mai mult trebuie să avem în vedere aceste cerințe care vin și din partea uh, lumii științifice, să avem o mai mare încredere vis-a-vis de cercetători programele de cercetare, activitatea de inovare trebuie să se bucure de o mai mare atenție și, de asemenea, reducerea poverilor eh, birocratice să eh, fie în atenția noastră, să nu ne mai temem atât de mult de riscuri. Este, sunt necesare strădanii în acest domeniu. Trebuie să creăm perspective pentru cei mai buni cercetători, pentru cele mai bune universități care să poată să acceseze aceste resurse. Doar în felul acesta vom putea acționa eficient, inclusiv în ce privește rezultatele cercetării. Aș mai spune că sistemul ar trebui să evalueze, să găsească o formulă de evaluare a riscurilor în același timp să avem o mai mare încredere în acest sistem. Cred că raportul este excepțional, face față acestor cerințe și îi mulțumesc doamnei Cavalio pentru acest raport. Dar sigur că va fi important și să vedem cum transpunem în practică toate aceste strădanii. Mulțumesc, doamna Herzog. Thanks, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să precizez și eu câteva puncte vis-a-vis -vis de acest raport, dar pentru început permiteți-mi să, fel, să o felicit pe doamna raportor. Cred că este un raport foarte important, însă trebuie să decidem ce vom face cu el, pentru că trebuie să fim conștienți că, pe de o parte, trebuie să ne pregătim uh, pentru programul cadru 8, care va fi de asemenea în competența ITRE, dar trebuie să pregătim de asemenea și modificările necesare în regulamentul financiar, pentru că fără o modificare aici nu avem cum face un pas înainte și nu putem promite nimic comunității de cercetare fără a opera modificările necesare la regulamentul financiar. În acest context, această modificare a regulamentului financiar presupune o procedură de codecizie și aici competent pe fond va, competentă pe fond va Comisia de uh, Control Bugetar. Și aici Curtea de Conturi a avut o influență de asemenea foarte mare. Este un regulament adoptat în procedură de codecizie. De aceea mă întreb cum anume să îi convingem pe colegii noștri din uh, Comisia de Control Bugetar uh, să efectueze aceste modificări, pentru că altfel uh, nu vom avea succes. Am vorbit și cu doamna Gresle și Probabil va trebui să venim cu amendamente în, în acest sens, chiar dacă unii dintre noi suntem membri și în acea comisie. Nu suntem în măsură să facem acest lucru. Apoi, eh, alți colegi s-au menționat la proiectele majore, ca și Galileo și ITER, dar aici eh, e clar că nu e vorba de chestiuni bugetare, ci de, cer scuze, de chestiuni științifice, ci de chestiunile bugetare. Dar cadru multianual nu poate fi modificat și noi nu avem linie bugetară pentru aceste proiecte. Așadar, instrumentele din care se finanțează au fost o posibilitate normală de, pe care am avut-o de finanțare. Eu revin la această chestiune și la următoarea mea observație, dar uh, Trebuie să ne uităm și la dimensiunea instrumentelor financiare pe care le avem în cadrul programului de cercetare 7. Știm că este vorba de 142 de miliarde, dintre care 8,5 numai sunt destinate cercetării, iar 142 de, miliarde sunt doar 1% din produsul intern brut al um, Europei pentru cercetare, așadar revine un procent de 0,006%. Se poate face ceva cu acest procent? Am, i-am auzit pe ministri spunând de ieri că trebuie să îmbunătățim lucrurile. Însă trebuie să facem la modul concret. Ne trebuie însă și îmbunătățirea la nivelul gestiunii proiectelor de cercetare. Și aici, în acest sens trebuie investit în infrastructura de uh, cercetare. Acolo, în special acolo unde sunt implicate mai multe state membre pentru că altfel nu vom putea face proiecte majore, nu vom putea realiza ITER, nu vom putea realiza dezideratele planului SET. Aceste lucruri trebuie operate la modul practic, pentru că altfel investițiile de care avem nevoie nu vor veni niciodată. Îmi cer scuze pentru că am depășit uh, puțin timpul alocat. Mulțumesc! Din partea comisiei, acum doamna Clara de la Tora. Thank you, Chairman. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața. Și eu aș dori să mulțumesc raportoarei doamnei Cavaliu și acestei comisii pentru dezbaterea acestei uh, inițiative a Comisiei și susținerea ei. Permiteți-mi să mă refer la intervenția doamnei Herzog. E adevărat că nu putem obține rezultatele necesare dacă nu combinăm deciziile în ce privește programul cadru 8 cu modificările necesare la regulamentul financiar. Știți uh, probabil că implementarea acestor programe și a organelor în colaborare cu organele finanțare este una foarte complexă. Comisia își propune inițiativele de viitor să reducă această uh, complexitate. Comisia speră de asemenea ca Parlamentul să o susțină în, această, în acest demers. Intenționăm să simplificăm și regulile de calcul ale costurilor, inclusiv uh, cea care privește costurile medii de personal. Dar, așa cum spunea doamna raportor, este important să știm și când vrem să facem aceste modificări. Comisia susține că trebuie să fim prudenți pentru că și stabilitatea constituie un element esențial pentru simplitate. Însă, Comisia va propune câteva modificări uh, mai minore și în cadrul programului de cercetare 7, care ar putea viza, de exemplu, costurile medii de personal. Mulți dintre dumneavoastră, raportoarea, domnul Katsimakakis, domnul Odi, și-a exprimat uh, temerile cu privire la uh, toleranța de risc zero a Comisiei și această orientare către supracontrol. Și de asemenea, temerea vis-a-vis -vis de aplicarea retroactivă a regulilor. Comisia solicită înțelegerea dumneavoastră pentru că ne aflăm într-o situație foarte dificilă. Trebuie să vă spun că nu am aplicat niciodată retroactiv Uh, modificări, însă am, uh, pentru declarațiile anuale am elaborat un model, o strategie care este în conformitate cu recomandările Curții de Conturi, aspecte susținute de, și de Parlament. Și desigur, Comisia aplică reguli foarte stricte și uh, controle ex post, uh, recuperări de um, fonduri alocate și nu putem uh, face, proceda altfel cu ajutorul parametrilor de control de care dispunem acum. De aceea este important ca Parlamentul, așa cum s-a spus și de către dumneavoastră, să susțină acest concept de o, o marjă diferită de toleranță la eroare pentru diferitele domenii de cercetare. Uh, a fost votat raportul domnului Patricello în uh, și cred că Comisia de Control Bugetar nu este uh, de aceeași părere cu opiniile exprimate aici în ceea ce privește marja de toleranță la risc necesară. Sigur că aici ar trebui să mai aibă loc discuții între comisii. În ceea ce privește termenele, raportorul susține un sistem de valori de referință. Știm cu toții că nu putem uh, să pierdem așa de mult timp cu plățile, cu termenele de plată. Aici există posibilități de îmbunătățire, dar nu trebuie să fim supraoptimiști. Am analizat uh, datele din sistemele naționale pentru proiecte de complexitate similară. Nu trebuie să uităm că în mare majoritate a cazurilor e vorba de proiecte cu mai mulți parteneri, așadar pentru uh, proiecte similare în statele membre, termenul de acordare este de 12 luni. Și nu cred că ar trebui să punem în uh, pericol sistemul nostru de evaluare care este baza uh, sistemului nostru de acordare a acestor granturi. Acum, dacă pentru uh, proiecte nu vom introduce sume forfetare, va fi imposibil să eliminăm fișele de pontaj de care se plâng în special de din comunitatea academică. Ceea ce înseamnă că trebuie să trecem de la abordarea bazată pe costuri la abordarea bazată pe rezultate și domnul Lambert, doamna Ford și uh, doamna Eco, altă perspectivă uh, pe această temă. Nu toată lumea este de acord, dar e clar că trebuie să trecem la un sistem în care uh, sume forfetare acordate pe baza unei evaluări uh, să fie utilizate. Acest lucru uh, ar lăsa mai multă flexibilitate în alocarea resurselor în funcție de nevoile științifice. Noi am prefera o abordare bazată pe știință, mai degrabă decât pe rezultate, așa am formulat noi. Înțeleg uh, că Uh, Comisia de Control Bugetar a susținut uh, pe deplin această inițiativă ieri în votul care a avut loc. Suntem conștienți de riscul de a trece la un sistem unde am efectuat plăți pe bază de rezultate și astfel am uh, discrimina proiectele mai riscante. Desigur, nu este asta intenția Comisiei și de aceea vrem să definim clar uh, ce înseamnă rezultate în context științific, pentru că în niciun caz nu ne dorim o abordare care să uh, pledeze doar uh, în favoarea unor riscuri uh, minore. Și așa cum uh, spunea și doamna raportor, poate că cel mai bun lucru ar fi inițierea unei faze pilot. <clears throat> În ceea ce privește regulile de certificare, acestea, e adevărat, sunt foarte stricte uh, și descuraj, îi cer scuze, îi descurajează pe unii, dar uh, dacă va fi uh, nevoie, Comisia își va simplifica procedura de certificare și uh, un ultim răspuns în ceea ce privește rezultatele diferite de, în diferitele statele membre. Aici uh, s-au făcut anumite evaluări, dar aici trebuie să ne cont de două lucruri. Există întotdeauna o curbă de învățare atunci când uh, se alătură state noi Uniunii Europene, dar și mai important, ne-am dat seama că există o corelare pozitivă între investițiile naționale în știință și rata de participare în uh, programul cadru. Este important, știm cu toții acest lucru și aici uh, politica poate să uh, vină cu susținere prin alte măsuri, nu prin programul de cercetare. Mulțumesc! Am încă o solicitare de intervenție din partea domnului Odi. Foarte pe scurt, de ani de zile discutăm despre acest program uh, cadru și um, de fiecare dată am avut uh, și discuții legate de aspectele bugetare, dar nu există niciodată divergențe între Comisia pentru Control Bugetar și Comisia pentru ITRE. Uh, pentru că și pentru 2007 și pentru 2008 s-au votat descărcările. Parlamentul își dorește ca litigiile care încă mai există să fie analizate cu maximă atenție. În ce privește poziția Curții de Conturi, ea nu are de ce să se amestece, dar ar fi fost bine ca și Curtea de Conturi să fie reprezentată la discuția de astăzi. Curtea de Conturi a stabilit această marjă de 2% pentru eroare. Iar în ce privește declarația asiguratorie, trebuie să ținem seama de ceea ce decurge din tratat. Trebuie să aibă un acord global din partea Curții de Conturi pentru ceea ce face Comisia. Deci, iertați-mă dacă sunt puțin iritat să nu uh, mai uh, facem trimitere la Curtea de Conturi în legătură cu acest uh, subiect, Există un consens politic pentru a rezolva problemele legate de trecut, pentru că a existat o bună gestionare. Noi trebuie să negociem cu statele membre dorința noastră de a europeniza activitatea de cercetare pentru că altfel, prin un control excesiv, facem ca efectele să fie, devină impopulare în diversele state membre. Există reguli de aplicat în legătură cu problemele legate de trecut, dar uh, de multe ori controlorii dumneavoastră nu uh, ajung la aceleași concluzii cu concluziile unor auditori independenți. Este nevoie de un audit independent să ajungem la un compromis pe care noi să putem să-l susținem din punct de vedere politic, astfel încât să nu mai apară litigii în fața instanțelor. Iertați-mă, domnule președinte, ă, pentru faptul că am revenit asupra acestui subiect. Este nevoie ca ă, să rezolvăm în relația dintre Comisia Europeană și Parlamentul European, aceste probleme găsind modalități politice de a ieși din impas. Mulțumesc, raportoarea. Doamna Cavalio are cuvântul în final. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Mulțumesc cuvintelor amabile pe care colegii mi le-au adresat, mulțumesc pentru sugestiile pe care le-au formulat, am preluat sugestiile lor în raport și tot ceea ce s-a mai spus aici voi lua în considerare. Trebuie să ținem seama și de sugestia de a introduce o propoziție privind ITER și Galileo. Și aș dori să mai menționez și un alt element în ce privește evaluarea etică. Sistemul care funcționează în clipa de față este cât se poate de util. Și eu am, am avut o perioadă în care știu că uh, au existat uh, situații uh, dificile în Portugalia, de pildă. Uh, Uh, este uh, clar că statele care nu pot aplica un anume sistem nu pot interzice celorlalte state să uh, îl folosească. În ce privește colaborarea cu Comisia a funcționat bine, cred că trebuie să păstrăm sistemul care funcționează bine, iar atunci când în statele membre apar probleme etice legate de anumite proiecte, ele vor uh, exista ca o particularitate. Mulțumesc încă o dată pentru toate sugestiile făcute. Și eu mulțumesc foarte mult și voi face trei scurte observații. În primul rând, s-a atras atenția pe drept cuvânt că de multă vreme uh, există uh, aspecte care ne preocupă și în care dorim să operăm modificări. Cu câteva luni în urmă am organizat o serie întreagă de audieri și am uh, înființat până la urmă un mic uh, grup de lucru care urma să ne facă propuneri. Acum iată că există un raport și aș dori să intensificăm colaborarea noastră cu Comisia de Control Bugetar, pentru că nu ne dorim doar un document frumos, ci să ducă acest raport la modificări obligatorii ale procedurilor. Altfel, întreg efortul a fost inutil. mult mare de muncă și de energie din partea multor colegi ar trebui în felul acesta să se fructifice în colaborarea cu Comisia de Control Bugetar. Altă observație, 14 iulie, ora 12, uh, termenul limită pentru depunerea de amendamente și, în al treilea rând, o observație foarte personală. Aș vrea ca în problema uh, de principiu pe care o discutăm acum să nu uh, implicăm proiecte individuale, cum sunt ITER și Galileo, pentru că sunt perechi de pantofi absolut diferite. Noi uh, trebuie să uh, găsim o procedură nouă într-o chestiune elementară care înseamnă credibilitatea politicii europene. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere care a fost amplă, dar utilă și încheiem uh, discuția pe acest puncte pe ordinea de zi, iar acum trecem la dezbaterea privind proiectul de buget. Colega Herzog și-a asumat acest subiect și vă dau cuvântul să ne spuneți uh, ce progrese ați înregistrat. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe prezentarea, dați-mi voie să folosesc uh, ocazia să îi salut pe vizitatorii noștri din Ungaria și Slovacia, care au participat la un concurs privind Europa noastră. Ei au luat loc în sală în ultimele rânduri. Uh, bun venit! Este important să se știe cine sunt uh, vizitatorii noștri și ca și tinerii să aibă informații despre Europa. Iar în ce privește subiectul de pe ordinea de zi, sigur că este un subiect poate puțin mai uh, impopular, este vorba despre bani, dar trebuie să facem un uh, pas înainte și eu cred că pentru uh, ultima parte a acestui an poate va exista o îmbunătățire a situației financiare. Uh, pentru că în contextul crizei uh, actuale uh, au existat dificultăți. Pentru anul 2011, obiectivele cheie vor fi să susținem economia europeană uh, în revenirea din recesiunea actuală, iar bugetul pentru 2011 trebuie să facă față acestei provocări de a face o creștere inteligentă. Care este responsabilitatea noastră a Comisiei ITRE? Este legată de secțiunea 1A uh, în ce privește competitivitatea și creșterea locurilor de muncă pentru 2011. Este vorba despre uh, fonduri la nivelul de 13,4 miliarde euro, mai puțin de 10% din buget care reprezintă în clipa de față 142,1 miliarde deci este vorba despre un procent din PIB și este vorba despre 0,001%. 8,5 miliarde uh, se vor duce la punctul 7 și, după cum vedeți, am introdus deja Galileo și EGNOS, care este vorba despre aici 550 de milioane de euro pentru anul următor. În ce privește capitalul uman, vorbim despre 1,5 milioane euro, iar pentru dezvoltare și inovare, din fondul de globalizare previne restul. Acestea sunt obiective pentru modernizarea economică și vor fi îndreptate spre programe relevante. Iar în ce privește uh, punctul A, este vorba despre strategia europeană, inovare, uh, bani pentru tineret, pentru locuri de muncă, politică industrială în perioada de globalizare pentru 2011 bugetul este strategic pentru că ă, ne revin noi competențe în baza tratatului de la Lisabona, politici de inovare ă, în contextul schimbărilor climatice. Subiecte importante în legătură cu finanțarea tuturor programelor ă, programate ITER, Galileo, Coslodui și altele trebuie să fie continuate și uh, finanțate din bugetul 2011. De asemenea, pentru implementarea strategiei uh, EU 2020 Există și cadrul financiar pe 5 ani, între 2007 și 2013 și, uh, de asemenea, trebuie să pregătim dezbaterea politică pentru următorul cadru financiar multianual. Va fi nevoie și de noi proceduri bugetare, pentru că pentru prima dată în istoria Parlamentului European există procedura de codecizie. Parlamentul European are dreptul să se pronunțe, nu doar să formuleze opinii care să fie opționale pentru celelalte instituții. Trebuie să obținem un acord în legătură cu fiecare linie bugetară în cadrul Comitetului de Conciliere în raport cu Consiliul. Și uh, uh, din acest punct de vedere, trebuie să ne concentrăm și pe discuțiile care vor avea loc în întâlnirile tripartite, pentru că trebuie să ne impunem obiectivele. Într-o perioadă dificilă din punct de vedere economică și financiară, probabil că anumite forțe politice și statele membre uh, vor avea mai degrabă o atitudine modestă în ce privește diversele categorii bugetare există dorințe de reducere a bugetului chiar cu 3,6 miliarde de euro și aproape un uh, milion de uh, miliard de euro ar urma să fie uh, retras din uh, proiectele pentru uh, inovare și cercetare. Oricum, bugetul de care dispunem este un buget mic și uh, trebuie să ne gândim că Uh, trebuie să rezistăm tentațiilor de a opera reduceri uh, în uh, perspectiva bugetară pe care noi am conturat-o. Trebuie să avem o abordare mai curajoasă, mai agresivă în ce privește bugetul european. Trebuie să utilizăm maximum posibil resursele pe care le avem Aici, în Comisia ITRE, trebuie să încercăm să uh, renunțăm la taburile care până acum au funcționat în ce privește bugetul european, pentru că trebuie să ne atingem obiectivele pe care le-am formulat în strategia EU 2020 și din acest punct de vedere să tratăm și bugetul pentru 2011. Investițiile trebuie să uh, fie Uh, susținute prin bugetul european. Trebuie să ne gândim însă și la uh, obținerea unei valori adăugate pe plan comunitar pentru investițiile făcute. Din acest punct de vedere trebuie să tratăm perspectiva pentru viitor. Ar fi imposibil să nu avem și o politică vis-a-vis -vis de uh, cercetarea uh, și cosmosul sau programul Galileo. Ceea ce, ce putem face? este momentul să ne stabilim niște priorități la nivelul Comisiei ITRE și din acest punct de vedere să solicităm amendarea bugetului. Trebuie să avem amendamente pentru a putea să îmbunătățim uh, sumele care sunt prevăzute la diversele categorii pentru că uh, trebuie să ținem seama de propunerile de reducere care vor veni din partea Comisiei și să încercăm să ne apărăm punctele de vedere și uh, să ne gândim unde dorește ITRE să crească sumele propuse uh, sau să scadă sumele. Uh, sunt foarte interesată de punctul dumneavoastră de vedere Trebuie, pe de altă parte, să ne gândim la limitele pe care le impune cadrul financiar multianual și uh, limitele superioare care sunt prevăzute. Pentru că la punctul 1a avem în clipa de față o marjă de 15 milioane de euro este doar o uh, oportunitate teoretică pentru a introduce proiecte pilot aici. Eu aș propune comisiei noastre să depășim uh, suma prevăzută pentru 2011 pentru că Galileo, dar și inițiativele pentru EU 2020 nu pot să se încadreze strict în cadrul financiar multianual. Noi trebuie să uh, fim conștienți de faptul că resursele existente în clipa de față nu vor fi suficiente, dar să tratăm această problemă cu mai mult curaj. În același timp, trebuie să uh, dăm un semnal ferm politic că noi dorim să protejăm și uh, programul cadru 7 și din acest punct de vedere sunt de uh, aceeași părere cu colegii uh, verzi care uh, spun că ITRE și Galileo uh, nu pot să se limiteze doar la cadrul, programul cadru 7. Probabil vom cădea de acord ca 2 um, să primească fi o finanțare suplimentară Uh, pentru că noi avem nevoie de bani și pentru uh, proiectul pilot și acțiunile pregătitoare și să uh, recurgem și la instrumentul de flexibilitate pe care l-a propus ITRE în acest domeniu. Iar din această marjă de 15 milioane, probabil că um, ar trebui să avem și angajamente de 120 de milioane pentru acțiunile pregătitoare și pentru întâlnirile tripartite. Galileo, programul SIP, IMM-uri, eh, programele energo-intensive și alte asemenea puncte de pe agenda ar trebui să se afle în atenția noastră. Iar în legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, eh, ele trebuie să fie bine pus de acord. Probabil că ITRE va fi de acord cu propunere ca între 10 și 15 milioane de euro să fie afectate. Cred că este important să știm că sistemul s-a schimbat datorită procedurii de codecizie și există și un uh, site nou pe internet. Uh, este vorba despre uh, site-ul Ciba Web și Eh, fiecare poate să-și introducă amendamentele. Toate amendamentele vor fi, pot fi, fi accesate de către toți. Dar 18 august este data limită pentru depunerea de introducerea de amendamente pe acest site. În încheiere, colegi, aș vrea să spun că este o procedură de codecizie și în calitate de procedură de codecizie Parlamentul are drepturi majore uh, dar noi ă, trebuie să ne bazăm pe o majoritate, ă, pentru că trebuie să existe și o susținere din partea ă, statelor naționale trebuie să nu regresăm spre secolul 20, ci să creăm perspective pentru secolul 21. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, stimată colegă. Cu siguranță că dezbaterea ă, va fi foarte dificilă și solicitantă. Thank you, Chairman. Eh, Domnul Zaudacas. Mulțumesc, domnule președinte. În comisia mea la AFCO am ă, vorbit deja despre acest lucru și vreau să repet ceea ce am spus acolo. Este vorba de aceleași principii pe care le văd, uh, care sunt uh, corecte sau greșite în abordarea noastră bugetară. Sigur că, în general, ar trebui să avem o abordare pozitivă față de reducerile din bugetare europene pentru a arăta solidaritate cu guvernele naționale și cu oamenii. Dar eu cred că alegerea noastră nu este aceea de a reduce sau a nu reduce, ci unde, întrebarea se pune unde să facem reduceri și unde să nu facem reduceri. Și singura opțiune pe care o avem, pentru că avem suficiente propuneri de reduceri, sunt abundente acestea din partea Comisiei, precum și din partea Consiliului. Așadar, cea mai bună opțiune ar fi să vedem unde să nu facem reduceri. În principiu, acest lucru se aplică, uh, ne privește și pe noi, pentru că la titlul 1A sunt fonduri pentru a lupta împotriva crizei. Așadar, trebuie să spunem că bugetul nostru nu trebuie să fie redus. Acesta este mesajul general. Sigur că se pot face mici modificări. Suntem, uh, păstrăm legătura cu uh, raportoarea pentru a vedea liniile anume unde se pot face um, concesii. Eu cred că oferta de a crește fondurile bugetare pentru bugetul de anul acesta sunt, sunt foarte restrânse și ar trebui să fie foarte bine fundamentate. De asemenea, ar, pentru a reduce a, a, propunerele noastre de a aduce noi reduceri, deci acestea cred, cred că ar trebui să fie foarte limitate. În general, susțin poziția raportoarei, argumentele dânsei sunt foarte clare și bine alese. Așadar, trebuie să luptăm pentru bugetul, bugetul ITRE, pentru a transmite mesajul către comisie că noi nu, nu acceptăm reduceri cu excepția eventuală a unor linii bugetare, după discuții, poate că am putea să fim de acord cu niște concesii. Putem să ne gândim la chestiuni um, administrative, de exemplu. Așadar, ce vreau eu să spun? A trebui să susținem poziția raportoarei și să luptăm, pentru că va fi o luptă dificilă, cred eu, situația este ușor de înțeles. Dar vorbim aici despre un precedent, pentru că e prima dată după tratatul de la Lisabona când uh, suntem în acest proces și sper că uh, precedentul acesta să nu se repete pentru bugetul următor, pentru că acest buget a fost uh, pus pe picioare în circunstanțe deosebite. Așadar, mesajul nostru, să nu facem reduceri în zonele care sunt legate de lupta împotriva crizei. Așadar, nu vrem un uh, mesaj populist. Mulțumesc. Paul Rubiș. Mulțumesc, domnule președinte. Este îngrijorător că într-o criză economică și financiară se fac reduceri tocmai la liniile care uh, promit venituri mai bune, pro- programe de cercetare sau programul CIP. Uh, care, la care se face o propunere de reducere cu 35%. Aici trebuie să avem o discuție foarte serioasă, pentru că numai cu reduceri nu se poate uh, impulsiona creșterea economică și durabilitatea. De aceea, eu cred că ar trebui să analizăm și programul ITRE și să vedem uh, programul financiar să fie asigurat pe termen lung, să fie respectat și uh, noile puncte care au apărut și care cer bani noi să se discute despre acestea la nivel interguvernamental și anume cum se vor utiliza, de unde vor veni acești bani. Eu nu pot să accept ca în cadrul programului cadru 7 să uh, se reducă uh, fondurile pentru programe și proiecte comunitare care sunt în desfășurare. Uh, și mai mult decât atât e nevoie de transparență. Avem uh, de asemenea o acțiune pregătitoare din partea comisiei noastre cu privire la um, renovările în vederea reducerii emisiilor de carbon și astfel de proiecte care sunt în avantajul populației sărace, oameni, a oamenilor care nu pot să-și permită. Avem uh, această Energy House do- până în 2019. Avem nevoie de astfel de proiecte demonstrative care să ne arate cum se pot uh, uh, renova, uh, cum se pot construi locuințe ecologice. Avem și raportul Van Bremt, unde la amendamentul 2 cu privire la susținerea financiară a proiectelor în domeniul energiei, aceste uh, texte referă exact la acest subiect și cred că acest proiect trebuie să se desfășoare pentru că acesta are uh, efecte foarte bune. Ultimul punct, Erasmusul pentru antreprenori și pentru jurnaliști. Aceste programe sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană, pentru o mai bună comunicare. Vreau să mulțumesc aici pentru uh, susținere și vreau să mulțumesc uh, raportoarei, raportorilor Uh, celor raportori din umbră, vreau să o asigur pe doamna raportoare că are întreaga noastră susținere în impunerea uh, obiectivelor pe care le-a numit. Mulțumesc, Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând raportoarei noastre pentru analiza competentă și pentru prezentarea foarte clară a direcției în care trebuie să ne îndreptăm. Vreau să vorbesc despre două proiecte care sunt foarte importante pentru mine. Fac uh, legătura și cu dezbaterea privind simplificarea ITER și Galileo. Vreau să subliniez încă o dată. Cred că ar trebui să ne gândim foarte clar dacă vrem aceste proiecte sau nu. Și dacă le dorim, Uh, ce, ce uh, s-a spus cu mare majoritate în Parlamentul European. Da, vrem ca Uniunea Europeană să fie implicată în programul ITRE și dorim să avem uh, sistemul nostru european de navigație prin satelit, Galileo, Galileo. Atunci, împreună cu statele membre, trebuie să ne asigurăm că va exista finanțarea necesară pentru acestea. Uh, pentru că am avut o dezbatere îndelungată cu privire la Galileo, vreau să vă readuc aminte, dacă acesta urma să fie un program european sau un program interguvernamental. Și angajamentul foarte clar, și aici la noi în Parlamentul European, a fost pentru un proiect european, ceea ce înseamnă că e necesară și finanțarea europeană. Și a treia observație, ITER, uh, cercetarea privind uh, fuziunea, e vorba de cercetare în domeniul energiei. Nu putem să spunem că uh, nu prevedem fonduri din, din, de la rubrica 1A și pentru aceste proiecte. Deci vă rog, într-adevăr, să nu acceptăm niciun fel de reduceri la rubrica 1A și totuși să avem o oarecare flexibilitate uh, pentru a putea ajunge la un uh, acord. Uh, trebuie să vedem care va fi poziția statelor membre în ceea ce privește finanțarea pentru aceste două proiecte. Nu putem să ne imaginăm că uh, până la urmă finanțarea va fi lăsată exclusiv la latitudinea statelor membre. Până acum, uh, noi am încercat să mai uh, găsim bani de la alte rubrici care nu au fost uh, utilizați și până la urmă s-a ajuns la depășirea limitelor la Galileo. Dacă mi-aduc aminte, am utilizat bani atunci din rubrica 5, din fondurile agrare neutilizate și vreau să o rog pe doamna raportoare să vadă dacă ar putea să existe astfel de mijloace suplimentare de la alte rubrici. Pentru mine e foarte important ca pe termen lung să ne asigurăm că aceste proiecte se vor desfășura, vor funcționa și um, sigur că trebuie la momentul acesta să analizăm foarte bine gestionarea proiectelor uh, la, la ITER, de exemplu. Am avut o prezentare și mi se pare că pur și simplu s-a pierdut de sub control uh, gestionarea banilor. Știu că um, se, uh, s-au finanțat aceste proiecte și dintr-o dată aflăm că uh, costurile au explodat, au scăpat de sub control, așadar rugămintea mea ar fi să, ca noi în comisie să ne ocupăm foarte intensiv despre um, să ne ocupăm de modul în care funcționează proiectele, să garantăm că ele vor uh, funcționa pe termen lung Uh, dar trebuie să ne asigurăm că nu vom mai scăpa de sub control costurile, cum s-a întâmplat până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Eck! Mulțumesc, domnule președinte! Îi mulțumesc raportoare pentru a, uh, această informare foarte clară cu privire la punctul în care ne aflăm acum. Susțin opiniile dânse în ceea ce privește programul ITER. Uh, având uh, un uh, context ca ministrul de finanțe. E pur și simplu inadmisibil ca un proiect să-și tripleze bugetul în, curs, în cursul desfășurării sale. E absolut uh, um, surprinzător și întrebarea nu este dacă să uh, întrerupem uh, proiectul sau nu. Nu. Ceea ce e important e să se folosească, uh, să se rămână la bugetul inițial. Dacă nu se poate face acest lucru, atunci um, trebuie reanalizate lucrurile, pentru că nu e un, un cec alt pentru orice fel de decizie luată în Parlamentul European sau în Uniunea Europeană. Ar trebui să ne amintim de dezbaterea pe care am avut-o acum 10 minute despre proiectele de cercetare și a modului în care încercăm să audităm uh, pe fiecare cercetător sau pe fiecare agricultor sau pe fiecare IMM. Și uh, în momentul în care avem un proiect atât de mare, acesta trebuie să-și respecte bugetul, pentru că dacă nu, atunci uh, nicio decizie bugetară pe care o vom lua vreodată nu va mai fi respectată. Iar eu nu sunt pregătită să spun nu programului ITRE, dar sunt pregătită să uh, cer respectarea uh, regulilor bugetare și în acest proiect. Pentru că e, e de neînchipuit ce se întâmplă acolo. Aș vrea să folosesc niște cuvinte mai dure, dar am, uh, îl respect pe domnul președinte, deci am să mă abțin. De asemenea, avem o majoritate covârșitoare pentru prioritățile din uh, rezoluția referitoare la Europa 2020, pe care am votat-o doar câteva, acum câteva săptămâni. Și cred că este foarte bine că domnul raportor dorește să uh, respecte și această decizie. Să amintim și statelor membre și comisiei că ne aflăm într-o criză și trebuie să facem ceva ca să ieșim din această criză. Bugetul este un instrument vital în acest sens. Dacă ne uităm la propunerile Comisiei, eu aș spune că acestea nu merg pe linia strategiei Europa 2020. Mai mult, din potrivă, de fapt, ele vin în contradicție cu unele dintre politicile asupra cărora am convenit. Uh, în uh, strategia Europa 2020 și în Uniunea Europeană trebuie să fim în stare să vedem uh, legăturile între diferite domenii de politică și diferite decizii pe care le luăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna del Castillo! Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, nu vreau să repet ceea ce au spus alți colegi. În primul rând, o felicit pe raportoare pentru că, într-adevăr, ne-a explicat foarte clar lucrurile și cred că mergem pe drumul cel bun. După cum au spus colegii, nu trebuie să ne punem întrebarea lui Shakespeare, a fi sau a nu fi. Întrebarea este să se facă reducere sau să nu se facă reducere. În această situație ne aflăm. Dar raportoarea a spus că ne aflăm în procedura de codecizie și aceasta fiind situația, avem într-adevăr ocazia de a influența, de a influența rezultatul. Iar pentru a face acest lucru, există un factor hotărător pe care trebuie să-l luăm în considerare, și anume, trebuie să ajungem la un acord cât mai aproape de unanimitate asupra poziției noastre. Acest lucru este fundamental. Trebuie să avem aceeași poziție, toate grupurile politice să susțină o poziție unică pentru acest lucru va influența rezultatul procedurii de codecizie. Și un alt element fundamental. Eu văd multe domenii în care s-ar putea face reduceri. Dar nu vreau să fiu persecutată de colegii din alte comisii. Noi suntem aici în, în centrul problemelor, pentru că Comisia ITRE se ocupă de chestiuni centrale în ceea ce privește refacerea economică, ieșirea din criză și mai mult decât atât uh, de economia competitivă, competitivitatea economiei europene pe scena globală. Acestea sunt aspectele care intră în sfera de competență ITRE și acestea trebuie să fie argumentul nostru de bază. Așadar, nu putem accepta reduceri în aceste domenii, în ceea ce privește programul ITER și alte. Sigur că trebuie să analizăm modul în care se gestionează fondurile acolo, dar nu putem să punem în pericol continuitatea acestor programe pe cheltuiala uh, programului uh, cadru de cercetare și a celor legate de competitivitate. Deci, întâi, trebuie să avem o poziție comună, unanimă, în ceea ce privește programele Comisiei ITRE și, în al doilea rând, să subliniem ideea foarte importantă, și anume că acestea sunt programe pentru viitorul Uniunii Europene. E vorba de politici comune care sunt finanțate din bugetul comun excepția câtorva politici, e vorba de politici care intră în sfera de competență a comisiei noastre. Și dacă acestea vor uh, suferi reduceri drastice de fonduri, atunci nu vom mai avea politici europene care să ducă la creșterea economică în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la două aspecte în legătură cu ITER. Uh, decizia Consiliului a fost că statele membre nu doresc să risipească banii. Deci uh, trebuie să uh, existe efortul de încadrare în bugetul existent. Deci trebuie să relativizăm puțin susținerea din partea statelor membre vis-a-vis -vis de proiectul ITER nu ideea ITER este în pericol, ci eventualele depășiri ale cheltuielilor. Dacă ne hotărâm să susținem un proiect, sigur că trebuie să o facem constant de-a lungul întregii evoluții a proiectului. Dar contextul a evoluat, s-a schimbat, există o situație de criză bugetară în care se află statele noastre și există și o criză uh, ecologică care uh, nu uh, a existat în momentul în care s-a conturat proiectul ITER. Deci trebuie să reevaluăm acest proiect în baza necesităților Europei, realităților Europei, eforturile de depășire a crizei financiare, crizei uh, legate de schimbările climatice. Să avem în vedere toate aceste aspecte. Mulțumesc! Dankeschön. Jetzt habe ich noch, ähm, Mulțumesc. Acum uh, dorește și Comisia să intervină. Scurt, nu știu cine ia cuvântul, dar vă rog foarte pe scurt două minute pentru că suntem presați de timp. Mulțumesc, domnule, Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă aduc aminte că angajamentele de plată care au fost solicitate pentru acest program cadru de cercetare sunt menite atât pentru plățile periodice în cadrul contractelor de angajare, cât și pentru prefinanțările pentru contractele care urmează să fie semnate. Deci, uh, dacă la nivelul Consiliului se decid reduceri atât de semnificative, atunci atât pentru plățile periodice, pentru contractele semnate în 2007 și care sunt în derulare până astăzi, vor crea dificultăți, vor exista plăți întârziate pentru 2010, 2011 până în 2013, iar aceste reduceri vor avea un impact și asupra contractelor care trebuie să fie semnate pentru 2011 pentru creditele de angajament și care se referă la rubrica 8. Deci, încheierea acestor contracte uh, va uh, trebui să aibă în vedere o întârziere de plată, inclusiv pentru finanțările pentru 2012. Și aici uh, va putea să existe o explozie nefericită a prețurilor. Deci impactul va fi, din nefericire, negativ și asupra activității de cercetare și uh, asta nu va favoriza o relansare economică. Dau cuvântul însă și directorului uh, direcției REA pentru cercetare. Uh, Vreau doar să ilustrez uh, un uh, punct la care s-a referit colegul meu. Se propune o reducere de 11% în creditele de plată pentru acțiuni uh, vizând IMM-urile, ceea ce este destul de rău. Am putea să întârziem semnarea contractelor și reducerea prefinanțării. Însă, ce ar trebui să facem pentru a absorbi o astfel de reducere, ca să fie foarte clar, va uh, fi în, în uh, dezavantajul IMM-urilor. Este vorba de clienți care nu pot să uh, nu pot să uh, treacă, nu pot să supraviețuiască cu uh, astfel de întârzieri la plată. Avem, uh, de asemenea, credite administrative pentru uh, programul IMM-urilor, ceea ce reprezintă doar 15% din bugetul administrativ al agenției mele. Până acum, am încercat să reducem timpul de acordare și timpul de plată, termenul de plată. Dacă această reducere se va realiza, într-adevăr, atunci va trebui să reduc personalul, va trebui să concediez parte din personal pentru că nu voi putea plăti salariile anul viitor. Dacă nu pot să-mi rețin personalul în această perioadă, atunci putem să uităm despre orice fel de obiective în ceea ce privește termenele de acordare și de plată a uh, banilor. Mulțumesc, doamna Eck, văd că dorește să ia încă o dată cuvântul. Cred că consecința este tocmai faptul că am auzit deja, sunt anumite elemente care sunt foarte serioase. Vreau să rog secretariatul să uh, realizeze un document scris cu privire la situația ITRE Uh, în, făcând legătura cu aceste reduceri propuse, astfel încât Comisia să aibă un document care să cuprindă toate elementele pe care să-l poată lua în considerare când discută aceste dosare. Mulțumesc! Propunerea este uh, într-adevăr preluată. Doamna Herzog, uh, vreau să vă rog foarte pe scurt, pentru că mai avem Uh, și ultimul punct de pe ordinea de zi care nu este lipsit de importanță. Deci trebuie să terminăm. Doamna Herzog, mulțumesc colegilor. Vreau să reacționez foarte pe scurt la anumite chestiuni. Ceea ce privește liniile bugetare vizate, avem nevoie de uh, toate tabelurile și cred că putem să vă trimitem aceste informații. Uh, N-am să trec la răspund la toate întrebările pentru că nu am timp. Dar vreau să spun doamnei Eck că în domeniul cercetării se poate întâmpla că dacă uh, ai întârzieri la proiecte, atunci costurile se triplează și exact același lucru se va întâmpla și în cazul Galileo. Dacă cei 500 de milioane nu sunt uh, acordați în acest uh, an, atunci anul viitor va trebui să finanțezi cu un milion, uh, cu un miliard de euro sau mai mult. Pentru că e vorba de instrumente tehnice și Uh, nu este la fel de ușor de gestionat uh, situația ca și atunci când mergi și cumperi ceva la piață. Deci, situația este uh, aceea că trebuie să fim împotriva deciziilor de reducere a fondurilor. În ceea ce privește programul ITER, um, noi nu avem plăți directe pentru ITER în bugetul pentru anul următor, dar cred că este foarte important să fim uniți împotriva acestor reduceri pentru că pregărim, pregătim uh, următorul cadru financiar multianual și trebuie să știm foarte clar ce cerem. Sunt de acord cu Comisia. Ce am văzut în documentul Consiliului cu privire la modificările bugetare au uh, scăzut costurile de gestionare și, după cum a spus și doamna Carvalho în raportul dânsei, dacă nu schimbe regulile, regulile se aplică, dar gestionarea uh, este redusă și atunci nu se mai pot uh, livra rezultatele proiectului, nu se mai pot poate face treaba. Costurile așadar pot să ajungă să fie enorme. Deci cred că suntem cu toții de acord că trebuie să reinstituim cifrele la toate aceste linii. Nu sunt costuri strict administrative, pentru că la nivelul agențiilor nu se poate uh, face treaba fără oameni. Trebuie să fim uniți și să transmitem un mesaj foarte clar Consiliului că în procedura de codecizie vom lupta pentru interesele, nu ale Comisiei de Industrie, ci pentru interesele Europei. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Rubic, domnul Sodergas, uh, că toate chestiunile, toate deciziile noastre politice în Parlamentul European se referă la competitivitatea Europei și atunci și uh, partea financiară trebuie să uh, susțină acest lucru. Mulțumesc pentru susținere. Mulțumesc. Comisia a solicitat să mai ia o dată cuvântul. Dacă este absolut necesar, puteți să vorbiți, dar vă rog, trebuie să fie informații noi, altfel n-are rost. Uh, let me just um, speak on behalf of the European Research Council. Permiteți-mi să vorbesc în numele Agenției Executive, Executive a Consiliului de Cercetare European, pentru că am văzut în uh, proiectul uh, de finanțare, de buget, pe noi ne afectează cea mai mare reducere de 100 de milioane de euro. În aceste condiții nu vom fi în măsură să luăm noi angajamente pentru că ar trebui să amânăm foarte mult implementarea proiectelor existente. Și, pe de altă parte, programele guvernate de noi uh, uh sunt o promisiune pentru rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm astăzi. Dar uh, această reducere de 100 de milioane reprezintă, într-adevăr, un dezastru pentru noi. Mulțumesc! Cred că uh, nu o să putem uh, face pași înainte dacă fiecare își apără propriul proiect și spune că îi se întâmplă o catastrofă. Cred că fiecare trebuie să-și aducă contribuția, nu va fi ușor și felicit pe colegii care lucrează în acest sens, lucrează la acest proiect, dar trebuie să fim uh, grijulii. Însă contribuții sunt necesare și din partea Consiliului și a Comisiei. Îmi cer scuze că fac presiune acum, dar uh, mai avem încă un raport. E vorba de revizuirea planului de acțiune privind eficiența energetică. Domnul Benson uh, a fost răbdător toată dimineața și cred că și dânsul are dreptul să își prezinte proiectul. Vă aduc aminte că 18 august este termenul de depunere a amendamentelor pentru acest ultim punct de pe ordinea de zi. First of all, I want to thank the Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorile în umbră pentru buna lor cooperare și voi continua acum în limba mea maternă. Este o chestiune eficientă pentru um, o chestiune foarte importantă, îmi cer scuze, pentru Europa, pentru competitivitatea Europei. Trăim într-o lume globală și trebuie să consolidăm capacitatea competițională a Europei. <clears throat> Și bineînțeles că și cheltuielile cu energia constituie parametri pentru competitivitate, indiferent dacă vorbim de politică climatică sau politică energetică. Eficiența energetică este o prioritate cheie pentru strategia viitoare. Noi depindem în ceea ce privește gazele naturale de Rusia, de Orientul Mijlociu, în ceea ce privește țițeiul. De aceea este important să se efectueze cercetări în uh, noi uh, în energiile noi, dar uh, simultan să facem și economie de energie. Gândiți-vă cât 7 miliarde de euro rămâne în Europa prin intermediul unor um, economii de energie. Nu trebuie să fii fizician uh, în domeniul nuclear pentru a putea să-ți dai seama că aceste economii sunt foarte importante pentru Europa. Important este însă să vorbim, vorbim cu o singură voce în Parlamentul European pentru ca Consiliul de Ministri și Comisia să știe ce cale dorește să apuce Parlamentul Proiectul cu standardizare a arătat că putem fi uniți și dacă facem acest lucru și în acest uh, sens am colaborat uh, și cu raportori din umbră, vom reuși. Trebuie să facem mai mult pentru a putea ajunge, atinge acest desiderat de 20-20 până în 2020. Așa se creează posibilitatea mai multor uh, locuri de muncă noi în domeniul ecologic și prin intermediul de uh, IMM-uri. Vin uh, dintr-o țară care și-a dublat produsul intern uh, brut uh, fără un consum mai mare energetic. Există un mult potențial energetic în Europa, în multe sectoare, dar aici trebuie făcută mult mai multe și mulți Multe dintre aceste lucruri au efecte imediate. Eficiența energetică are, cu alte cuvinte, o cotă de amortizare de 2 până la 5 ani. Este nu doar o, un lucru bun, dar e și o afacere bună. Eu cred că acest raport trebuie să descrie potențialul de economisire câți bani pot fi păstrați așadar în Uniunea Europeană, avem nevoie de o mai bună uh, respectare a regulilor însă. Nu e ca și cum aceste obiective frumoase nu ar fi fost deja decise la nivel european, doar în statele membre însă se face aplicarea. Pentru că, eficient, pentru că planul de acțiune în ceea ce privește eficiența energetică din 2006 prevedea deja foarte multe lucruri care urmau să fie puse în practică în 2007, 2008, 2009, 2010 și de aceea trebuie mai întâi să analizăm dacă într-adevăr s-au realizat acele lucruri pe care le-am dorit. De aceea consider este, că este necesar să revizuim directiva cu privire la serviciile energetice și dacă ne uităm și la directiva CHP Uh, și aici este nevoie eventual de o reanalizare a lucrurilor, la fel și directiva în ceea ce privește etichetarea. Ce am discutat împreună cu raportorii din umbră se referă, printre altele, și la economisirea de energie în vechile clădiri. Sigur că ne gândim și la clădirile noi care se construiesc acum, dar și cele vechi prezintă un potențial de economisire major și multe locuri de muncă pentru IMM-urile noastre. Consider și că vistieria publică trebuie să fie un model, trebuie să dea un exemplu și să creeze această piață. Mă gândesc și la uh, acordarea de contracte publice, la așa numitele smart cities și așa mai departe. Avem nevoie de mai multă inovație și aplicarea uh, ICT este de asemenea un aspect esențial. S-a mai spus de asemenea că este necesar să dezvoltăm autovehicule cu un consum redus energetic. Majoritatea dintre noi care se ocupă de această chestiune de mulți ani știu că există un potențial uriaș, avem însă o singură problemă, finanțarea. <clears throat> Problema noastră este pur și simplu că lipsește finanțarea. Cred că e necesar să analizăm fondurile structurale, dar să ne gândim și la capitalul privat. Avem nevoie pur și simplu de noi forme de finanțare pe, la care trebuie să accedem pentru că dacă ne uităm la întreprinderile noastre, constatăm că există multe posibilități și investițiile din întreprinderile private sunt amortizate în, două, în 2-3 ani. Aceste întreprinderi având posibilitatea de a angaja credite trebuie să ne gândim dacă nu am putea direcționa uh, pe calea cea bună evoluția lucrurilor în acest sector prin intermediul de garanții. Cei dintre uh, dumneavoastră care uh, se ocupă de întreprinderile energetice din Europa știu că acestea trăiesc din achiziția și vânzarea de energie. Știm că trebuie să respectăm un calendar foarte strâns, raportul trebuie să fie uh, și tradus până pe 9 septembrie. Am discutat acest lucru și cu Comisia, dar dacă vrem să avem o influență, și nu în ultimul rând și la summitul de pe 4 februarie este nevoie să elaborăm rapid acest raport pentru a putea influența evoluția viitoare. Sunt deschis uh, vis-a-vis -vis de comentariile și recomandările dumneavoastră și uh, sper într-o continuare a bunei colaborări cu raportorii din umbră. Mulțumesc, spune președintele. Avem 6-7 cereri de intervenție. V-aș fi recunoscător dacă aveți în vedere că la și jumătate ne vor părăsi interpreții. Dau uh, mai întâi cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Hall, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Benson pentru activitatea pe această temă și abordarea foarte cooperantă cu raportorii din umbră. Suntem cu toții de acord că există un potențial de eficientizare energetică care nu a fost uh, utilizat până acum. Trebuie să impulsionăm acest lucru, care include, desigur, elaborarea de legislație nouă acolo unde uh, e nevoie. Trebuie să analizăm și posibilitatea unor uh, obiective și ținte uh, comune la nivel european și aici uh, e vorba, așa cum spunea și uh, raportorul, de o revizuire a directivei cu privire la serviciile energetice. Poate putem uh, pune, fixa ca obiectiv pentru statele membre renovarea energetică a unui număr de clădiri vechi în <clears throat> calendarul uh, în ceea ce uh, privește etichetarea uh, produselor cu consum energetic se pare că a fost extins. Poate comisia ar putea să ne lămurească. Apoi, rezultate bune ar putea să se ivească și din uh, revizuirea directivei cu privire la eficiența uh, clădirilor. Și aici mm, trebuie însă să punem accent și pe partea practică, dar trebuie să ne gândim și la instruire, pentru că cei care efectuează aceste lucrări de um, izolație energetică până la urmă fac la fața locului, sunt uh, oameni cei care uh, ne ajută în acest sens. Agricultura și transportul în ceea ce privește eficientizarea energetică au fost cam neglijate în trecut, trebuie să analizăm ce se poate face și aici. Și ar trebui să ne aducem aminte de posibilitățile care există pentru a face un pas important uh, înainte prin abordări noi, prin cercetare și inovație. Există și activități uh, destul de revoluționare care au loc în momentul de față. De exemplu, îmbunătățirea iluminatului în uh, clădirile de birouri, poate fi vorba de 15%, din consumul energetic al unei clădiri, anumite uh, aceste um, <clears throat> uh, clădiri inteligente pot produce pro- propria energie, iar o parte din consum poate fi alimentat din, uh, de acolo. Cred că trebuie să analizăm toate posibilitățile. Mulțumesc, spune președintele doamna Thompson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, raportorului pentru prezentare și raportorilor din umbră. Consider că eficiența energetică constituie o parte foarte importantă a strategiei 20-20-20. În pachetul uh, climatic, se spune că eficiența energetică este o condiție prealabilă pentru atingerea acestor obiective din strategia 2020-2020. Însă, <clears throat> acest obiectiv 2020 de eficiență energetică, dintr-un motiv sau altul, nu este unul obligatoriu ca cel uh, care vizează emisiile de carbon. Așadar, da, dacă nu ne reducem consumul de energie acest lucru ar însemna că trebu- trebuie să ne sporim producția energetică din surse alternative pentru a putea atinge aceste obiective ale strategiei 2020. în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor propuse în trecut, am asistat și alte ori la uh, neîndeplinirea uh, obiectivelor atunci când acestea nu sunt obligatorii. Deci trebuie să le facem obligatorii. <clears throat> Sigur că e nevoie de bani pentru eficientizare, dar și consumul de energie costă bani și nu trebuie să uităm nici dimensiunea socială. Și aici trebuie să vorbim de sărăcia energetică a acelor uh, gospodării, familii care nu sunt în măsură să-și achite factura. Trebuie să facem un studiu al acestui fenomen pentru a include în planurile noastre și combaterea sărăciei energetice. Eficientizarea energetică este un dezirat major, în special în noile state membre, acolo unde sărăcia energetică este mult mai extinsă, în special iarna. Aici pot fi accesate fondurile structurale și fondurile de coeziune, nu, asta nu doar ca recomandare, ci ca solicitare din partea noastră ca o parte din aceste fonduri să fie uh, investite în eficiență energetică. <clears throat> Apoi, în ceea ce privește planul SET, acesta se referă în momentul de față doar la tehnologii noi. Uh, nu se vorbește de eficiență energetică, ceea ce ar trebui însă pe viitor. Și în final, pentru a atinge aceste obiective, ar trebui să Luăm în considerare eficiența energetică în contextul strategiei 2020 ale Uniunii Europene, pe care am adoptat-o printr-o rezoluție luna trecută la Strasburg. Strategia 2020 în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă, așa cum spunea și doamna Hall, trebuie să se concentreze asupra calificărilor lucrătorilor și în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă tocmai s-a făcut un raport cu privire la locurile de muncă în uh, ecologice și cred că și aici uh, posibilitatea învățării pe tot parcursul vieții ar fi o bună opțiune pentru a crea forța de muncă calificată pentru aceste noi locuri de muncă în economia verde. Domnul Jardot. Mulțumesc, domnule președinte. Aș sublinia și eu, ca și antevorbitorii, activitatea foarte bună pe care raportorul a desfășurat-o și pentru bună colaborare a domniei sale cu raportorii din umbră. Și-a dorit ca acest document să se bazeze pe un efort comun ca și raportorul, aș dori să spun că suntem încă departe de potențialul care trebuie să existe în demersurile de uh, a obține o eficiență energetică. Sigur că aș spune ca și uh, colegul Thompson că trebuie să ne propunem o reducere cu 20% a consumului energetic. Dacă nu avem în vedere un asemenea obiectiv general suficient de ambițios, nu vom putea să ne ghidăm în demersurile de economisire în diversele sectoare. Nu este doar o cerință economică, dar este și o cerință care vine dinspre sectorul industrial, pentru că dacă ne gândim la raportul din iunie al forumului eh, privind eficiența energetică, fie că este vorba de sectorul electronic, alte sectoare din economie și de aici Um, se solicita o constrângere care să existe și care să orienteze investițiile în acest sens pe viitor. Trebuie să uh, ne gândim și la aplicarea acestor obiective. Trebuie să existe o revizuire a directivei privind serviciile energetice. Ar fi foarte important pentru că în felul acesta poate să uh, confere Comisiei uh, sarcina de a monitoriza tot ce fac statele membre în acest domeniu în relația cu operatorii economici. Și am putea uh, verifica dacă ceea ce hotărâm noi aici este aplicat într-adevăr la nivel național. În uh, aceeași ordine de idei, uh, trebuie să existe propuneri pentru susținere uh, bugetare, astfel încât eficiența energetică pe care ne-o propunem să poată fi realizată. Va trebui să găsim metodele cele mai bune pentru o susținere financiară pentru politicile noastre, inclusiv în ce privește uh, izolarea termică a clădirilor și uh, toate inițiativele de acest gen de reabilitare termică uh, să poată să fie coordonate. Doamna Thompson a vorbit și despre aceste fenomene de sărăcie energetică. Da, tocmai trebuie să îi susținem pe cei care sunt într-o dificultate din acest punct de vedere. În ce privește faptul că domnul Benzel vorbește despre o revizuire a directivei pentru eficiența energetică. Soluția ar trebui să fie la orizontul anului 2012 de a, a, a, impune toate aceste etichetări pentru uh, diversele servicii energetice și produse energetice, astfel încât să putem să uh, uh, demonstrăm că se realizează politica noastră în produse și că există o armonizare inclusiv în ce privește uh, raportarea din, partea, din partea statelor membre uh, pe plan administrativ în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Eck. Am putea încerca cu toții să ne concentrăm puțin intervențiile noastre? Mulțumesc. Este un dosar cât se poate de important și noi toți știm care ar fi avantajele obținerii unei eficiențe energetice, noi încercăm în diversele acte legislative să ne concentrăm pe asemenea obiective. Dar, ă, din păcate, am ratat o serie întreagă de ocazii ă, de a ajunge într-adevăr la o eficiență energetică și a măsurarea eficienței. De pildă, economiile care s-ar putea face în sectoarele industriale. Noi avem aici uh, preocupări în ce privește comercializarea uh, certificatelor de emisii, dar există și alte dosare în care noi încă nu am reușit să ne atingem obiectivele. Iar în momentul în care faci investiții, mai ales în industria grea, rezultatele se văd într-o perioadă de 3, 4 sau 5 ani de ce nu investește industria în, uh, într-o tehnologie? Uh, pentru mine este greu de înțeles. Unii spun că pentru a schimba reglementările interne este nevoie de 3 ani, de 4 ani. Dar uh, dacă ne gândim că facem investiții care până la urmă trebuie să se reflecte în progrese pe planul competitiv, activității. Trebuie să uh, elaborăm și reglementări finale care să împingă industria, să o determine să facă investiții. În Suedia, de pildă, am văzut că uh, există rezultate uh, dacă există adaptări ale centralelor energetice, de pildă, la obiectivele actuale. Aș susține să ne stabilim obiective care să devină obligatorii pentru statele membre pentru a ajunge la o eficiență energetică. Pentru că um, există, din păcate, goluri în uh, acest cadru care să uh, fie obligatoriu pentru statele membre. S-a menționat și agricultura. Am putea vorbi uh, ore întregi despre ceea ce trebuie să se facă aici. Noi vom rediscuta bugetul. Dacă ne uităm la bugetul pentru Uniunea Europeană, este uh, o dificultate uh, ca uh, un al doilea război mondial Um, pentru a obține bani care să fie investiți pentru realizarea unei eficiențe energetice. Deci aceste uh, sarcini care să devină obligatorii pentru statele membre în acest domeniu, cred că ar trebui să fie soluția. Domnul Cariț. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Benson. Cred că a făcut o treabă foarte bună, a antamat o serie întreagă de subiecte foarte importante pentru noi. Aș vrea să spun uh, ceva în legătură cu ceea ce anumiți colegi au spus, obiective care să devină obligatorii. Din păcate, această idee revine mereu în discuțiile noastre, există anumite grupuri politice care le susțin foarte mult, dar eu cred că trebuie să schimbăm puțin conținutul uh, dezbaterii noastre. Ce înțelegem prin aceste obiective obligatorii? De fapt, atunci când ne propunem o eficiență energetică, ne dorim rezultate, dar trebuie să vedem cum pot fi atinse aceste obiective printr-o finanțare corespunzătoare, pentru că situațiile sunt extrem de diferite de la un stat membru la altul. Avem state membre care sunt uh, mai bogate, altele care sunt mai puțin bo- mai bogate. Unele sunt uh, foarte eficiente în demersurile lor, altele sunt mai puțin eficiente și dacă noi uh, argumentăm mereu dinspre Parlamentul European că trebuie să existe obiective obligatorii, nu știu cât de multe soluții realiste se vor găsi astfel încât rezultatele să fie cele dorite. Trebuie să fim creatori, au fost menționate fond fondurile structurale, fondurile de coeziune, care eventual ar putea să fie accesate. Deci trebuie să ne gândim cum găsim metode realiste de finanțare pentru atingerea obiectivelor noastre. Mulțumesc foarte mult, doamna Del Castillo. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mă Uh, raliez colegilor care l-au felicitat pe domnul Benson pentru activitatea desfășurată. Cred că a fost un efort comun împreună cu raportorii din umbră, cu reprezentanții grupurilor politice și asta pentru că obiectivul este foarte important din multe puncte de vedere. Există, sigur, aspectul fundamental, cum pot fi utilizate cât mai eficient resursele energetice care sunt din ce în ce mai puține și după aceea, sigur, ă, asistăm și la ă, o încălzire globală și din acest punct de vedere este, ă, ar trebui să obținem o eficientizare energetică. Mai există o serie întreagă de aspecte economice care sunt implicate, multe alte aspecte. Aș dori ca și antevorbitorii mei să ne gândim la acest caracter de obligativitate. Eu cred că și conceptul de obligativitate creează probleme în legătură cu diversele măsuri pe care le propunem. Pentru că noi uh, deja conferim uh, acestui potențial de soluționare pe plan uh, social-economic un conținut care până la urmă nu se, nu-și găsește uh, reflectarea în uh, posibilitățile reale. De fapt, ce ne propunem noi? Ne propunem, de fapt, o creștere a eficienței uh, într-un context de dezvoltare economică, în același timp să se rezolve și să se îndeplinească așteptările uh, cetățeanului. Să nu uh, folosim din acest punct de vedere greșit noțiunile pentru că uh, s-a mai spus, Ex- putem recurge la diverse tipuri de fonduri, de fonduri de mm, coeziune, de pildă la fonduri structurale. Noi am spus de fiecare dată, dorim să fim eficienți în domeniul energetic, dar sau uh, obținând deja anumite rezultate în acest sens, trebuie să ne bazăm în continuare pe inovațiile tehnologice uh, la care uh, se poate uh, recurge. Ne bazăm pe inovații um, uh, și ele permit o mai mare competitivitate, o mai mare creștere economică. Tehnologia informațională, TIC, trebuie să constituie o sursă și un principiu pe care să se bazeze eficiența energetică. A existat agenda digitală pe care Parlamentul a elaborat-o, a existat o agenda digitală din partea Comisiei și o serie întreagă de aspecte care, la rândul lor, sunt legate de tehnologia informației și comunicării. Și uh, se află încă multe obiective în fața noastră. Dacă vom reuși să le atingem, atunci vom ajunge și la o eficiență energetică. În ce privește TIC și eficiența energetică, lucrurile sunt legate. Mulțumesc. Dau cuvântul Comisiei acum. Uh, Giulio. Vielen Dank, Herr äh, Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. M-am uitat la ceas și am să încerc să fiu foarte succintă. În primul rând, vreau să vă mulțumesc, domnule Benson și tuturor uh, eurodeputaților uh, de aici, pentru acest, această inițiativă de a elabora un raport cu privire la eficiența energetică. Este o temă de mare actualitate. Uh, și se pare că momentul este într-adevăr foarte oportun, va aduce o contribuție importantă la dezvoltarea politicilor europene cu privire la eficiența energetică. Ca un pas următor, Comisia propune să vină cu o strategie globală privind energia. Aceasta va fi principala chestiune care va fi dezbătută și în Consiliul European la începutul anului următor și acesta va include un element important legat de eficiența energetică. În calendarul actual, de fapt, are loc pentru prima dată, uh, se lansează pentru prima dată o strategie care să ia în considerare cererea de energie și care pune în centrul său eficiența energetică, în centrul politicilor uh, europene în acest sector. Aceasta este o provocare pentru fiecare dintre noi, pentru că, după cum știm, cererea de energie și eficiența energetică, economiile de energie, toate aceste politici sunt guvernate de principiul subsidiarității. Nu este atât de ușor uh, să le abordezi în politici europene. Cu toate acestea, opinia Comisiei astăzi este că ar trebui să dezvoltăm uh, o politică de eficiență energetică europeană foarte ambițioasă, să uh, reușim să angajăm toți actorii care, în cele din urmă, sunt cei care pun în aplicare politicilor noastre, așadar uh, statele membre și uh, actorii locali din toate statele membre. Acest lucru înseamnă și că, în practică, trebuie să avem o strategie care să includă și chestiuni orizontale, multe dintre cele care au fost menționate în această dezbatere de început, care au un fiecare efectul său asupra eficienței energetice, dar în paralel, de asemenea, trebuie să dezvoltăm o politici uh, precise și ambițioase cu privire la sectoarele principale în care se consumă energie. Așadar, politici tematice cu privire la clădiri, punând accentul pe renovarea uh, efectivului de clădiri, transporturi, de asemenea este un alt sector în care trebuie să vedem ce s-ar putea face pentru a scădea creșterea constantă a transportului Uh, și a consumului de energie, de combustibil fosil și de asemenea în industria care includ, aici includ și industria energiei. Domnule președinte, aceasta este o discuție de început. Am vrut să vorbesc scurt și mă bazez pe colaborarea viitoare cu dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Benson, încă o dată, dorește să ia cuvântul pentru a încheia. Da, vreau doar să mulțumesc uh, foarte mult pentru toate comentariile. Vom munci din greu în timp ce restul Parlamentului își petrece vacanța de vară. Președintele. Bun, mai am și eu două observații la sfârșit. În primul rând, o rugăminte către secretariat. S-a vorbit foarte mult despre uh, eficiența care a fost atinsă sau nu în uh, industrie. Am putea să avem uh, o uh, Uh, listă cu obiective care au fost într-adevăr realizate, pentru că poate s-au realizat mai multe decât uh, știm. În um, uh, sectoarele industriale și în statele membre. Sigur există astfel de cifre și ar fi foarte bine să le cunoaștem pentru a putea evalua situația. A doua observație. Pe 2 septembrie ne întâlnim, așadar până atunci avem vacanță și vă urez tuturor o Uh, vacanță plăcută, cu toate că mai sunt unele săptămâni în care se, va trebui ca unii colegi să lucreze. Deci, odihnă plăcută la vară, astfel încât la toamnă să putem să ne reluăm cu avânt activitatea. Președintele mulțumește și interpreților pentru că au rămas câteva minute în plus.